Mes chers collègues, mes chers collègues, s'il vous plaît, si vous voulez bien prendre place rapidement. Vă rog să luați loc rapid. Vă rog. Pentru că vom avea plăcerea să-l avem ca oaspete pe ministrul uh, italian, dar înainte de aceasta trebuie să votăm. Așadar, vă rog să luați loc. Toată lumea are cartela de vot. Isabel nu are. Izabela Lovin, nu Isabel Toma. În primul rând, vă reamintesc că această reuniune este transmisă în direct pe internet. Desigur, punctele care pot să fie, uh, fără punctele care vor fi discutate în spatele ușilor închise. Vă propun să adoptăm ordinea de zi pe care ați primit-o. Este cineva împotrivă? Nu văd uh, obiecții. Deci este adoptată. Vă propun de asemenea să aprobăm uh, procesele verbale din 27 și 20, din 17 uh, și 22 uh, iulie. Nu există obiecții. Consider că sunt adoptate. Vă mulțumesc. Înainte de a-l primi pe ministrul uh, agriculturii și pescuitului din Italia, o să trecem la vot. Avem în primul rând un aviz, după care votăm un raport. Avizul privind bugetul. Începem așadar cu avizul. Este toată lumea de acord? Amendamentele bugetare. O să vă dau numărul amendamentului în momentul uh, votului. Aveți cu toții listele de vot. Vom trece imediat la vot. Amendamentele bugetare. Raportorul este domnul Marinio Epinto. Amendamentul 6850. S-a deschis votul. Votul s-a închis. O să reluăm. Gata toată lumea? E normal, e primul vot. Funcționează? Ulrike. schimbați locul în sală sau ridici mâna. Ridici mâna atunci. Ulrike și Isabela. Amendamentul 6850 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 6851 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 68-52. Votul e deschis. S-a închis votul. Adoptat. 68-53 și 68-65 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 6854 și 6866 identice. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 6855 și 6867 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 6879 S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Două amendamente identice, 6856 și 6868. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 6880. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Este respins, așa, dar vom vota 68-57 și 68-69 care sunt identice. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. 68-58 și 68-70 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 68, 59, 68, 71, care sunt identice, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 6860 și 6872, identice, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 68, 61 și 68, 73 identice. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentele 68, 62 și 68, 74. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 68-63 și 68-64, amendamente identice. S-a deschis votul. Și 68-87. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptate. Amendamentul 68-75 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 68-76, votul s-a deschis. Votul e închis. Adoptat cu un vot. În plus. Pentru sau împotrivă? Pentru sau împotrivă? Ulrike, pentru? Bun, deci este adoptat. 68-78. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. 68-83. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. 68-81. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. 68-84, votul e deschis. Votul e închis. Respins. 68-82, votul e deschis. Votul e închis. Respins. 68-77, votul e deschis. Votul e închis. Respins. Amendamentul 68, 68, 77. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 68-85. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 68-86. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aprobat. Așadar, dragi colegi, Fiind vorba de un aviz, nu există un vot final pe întregul text. În acest moment va avea loc acest vot ulterior. Vom trece acum la cel de-al doilea raport. Raportorul este în continuare domnul Marinio Epinto. Există o serie de compromisuri. Compromisul numărul 1. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Compromisul este acceptat. Așadar, celelalte amendamente devin caduce. Paragraful 1 a amendamentul 3 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Compromisul 2. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Acceptat. Adoptat. Restul devine caduc. Amendamentul numărul 9. Închis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 10. Amendamentul 10 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 11. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 12. Votul e deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este adoptat. Trecem la amendamentul 15. Votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 16. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 17. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Vom vota acum rezoluția finală. Votul s-a deschis pentru rezoluția finală. Votul s-a închis. Rezoluția finală este acceptată, adoptată și validată. Vă mulțumesc, dragi colegi! vom primi acum. Vă mulțumesc că ați fost uh, rapizi și atenți. O să-l primim acum în rândul nostru pe domnul Maurizio Martina, ministru italian al politicilor agricole, uh, alimentare și forestiere, președinte în exercițiu al Consiliului vom uh, face un schimb de vedere privind prioritățile președinției italiene. Îl invit pe domnul ministru, dacă a sosit, să ni se alăture. Mes chers collègues, chers amis, chacun a pris ses... Dragi colegi, dragi prieteni, toată lumea are căști. Écoutez, chers amis, nous avons... Euh... Stimați prieteni, avem plăcerea acum de a-l uh, primit în comisia noastră pe ministrul italian al pescuitului, de fapt uh, fiind și ministrul italian al agriculturii, alimentației și silviculturii în același timp, care ne va prezenta prioritățile președinției italiene a Consiliului în domeniul pescuitului și a acvaculturii. Comisia noastră ar dori să fie informată despre felul în care se avansează în dezbaterea din, rând, din sânul Consiliului în ceea ce privește pescuitul și acvacultura și mai ales pe o serie de subiecte prioritare, cum ar fi, de exemplu, blocajele în programele și planurile plurianuale, dar din păcate însă nu a existat nicio schimbare a, în poziția Consiliului. Din păcate, acest conflict instituțional durează de prea mult timp și trebuie să-l gestionăm cât mai repede. Există foarte multe dosare care sunt incomplete, pentru că Consiliul refuză să adopte baza juridică a articolului 43 aliniatul 2, care se referă la regulile de control al capturilor. Una din posibilitățile de ieșire din acest impas ar putea să fie decizia, hotărârea Curții de Justiție viitoare cu privire la stocurile plurianuale de cod în urma activităților care au fost acordate Task Force-ului în 2013. Așadar, dorim ca să ne ocupăm în continuare și de dosarul apele adânci, dar și de proiectul cu privire la debarcare. Având în vedere situația geografică că a Italiei, ne-ar interesa foarte mult poziția ministrului italian cu privire la situația din Mediterană. O altă chestiune foarte delicată este cea a dimensiunii externe a politicii comune a pescuitului, pentru că tratatul de la Lisabona prevede nevoia unui consimțământ din partea Parlamentului în caza semnăturii acordurilor internaționale din pescuit și din acest motiv este bine să fim informați în toate etapele procedurii în conformitate cu articolul 218 din Tratatul de la Lisabona. Din păcate însă trebuie să spun că nu s-a întâmplat așa în toate situațiile și ne-am dorit ca acest lucru să nu se mai întâmple pe viitor. Parlamentul trebuie să fie asociat în acest proiect și în negociere. Dragi prieteni, după intervenția domnului ministru, voi da cuvântul coordonatorilor grupurilor politice și apoi tuturor deputaților care vor dori, bineînțeles, să pună întrebări domnului ministru. Pentru ca să permitem tuturor celor care doresc să intervină, bineînțeles că va trebui să vă limitez însă intervențiile la 3 minute pentru fiecare dintre coordonator și un minut vor, va putea acorda timp de intervenție deputaților în general. Vă rog să zâmbiți pentru poză. Se pare că trebuie să surâdeți, așa că vă rog să o faceți. Un surâs cât se poate de natural, vă rog. Merci. En tous les cas, je... Mulțumesc foarte mult. Acum voi da cuvântul domnului ministru și dându-vă cuvântul vreau să vă amintesc și că ne-am uh, am discutat în această dimineață despre aceste subiecte. Domnul uh, ministru a fost uh, ales local mai întâi și cunoaște foarte bine subiectele din regiunea sa va cunoaște cu siguranță și uh, subiectul uh, regionalizării și cu siguranță va putea să ne spună mai multe. Vă dau cuvântul, domnule ministru, vă rog. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Aș vrea în primul rând să mulțumesc uh, președintelui și vicepreședinților, tuturor membrilor în această comisie pentru ocazia de astăzi de a vă întâlni, care este o ocazie care îmi dă și posibilitatea de a vă expune programul pentru sectorul pescuitului al președinției italiene al Consiliului. După ce voi face intervenția mea, voi fi foarte bucuros să ascult și părerile dumneavoastră și sugestiile dumneavoastră, dacă doriți, și consider că acesta este un moment de discuție foarte important. La începutul anului acesta a intrat în vigoare, după cum știți, politica nouă de pescuit, PCP-ul nou, este prima reformă a acestui sector conform noii procedure ordinare. Proceduri ordinare. Aș dori să mulțumesc și um, colegului dumneavoastră Rodust, colegei dumneavoastră Rodust, pentru contribuția pe care a adus-o la Uh, alegerile pe care le-a făcut uh, Parlamentul în ultimii ani și uh, la ceea ce s-a ajuns acum la rezultatul acesta. Obiectivul guvernului italian este de a susține procesul de aplicare a noii PCP pentru ca să poată să se atingă toate obiectivele care au fost stabilite. În ceea ce privește conservarea pe termen lung a resurselor de pește și păstrarea ecosistemului marin, siguranța și informarea consumatorilor, dar și susținerea acordată întreprinderilor și a lucrătorilor. În această perspectivă, trebuie să folosim cât mai bine resursele finanțare, cele pe care le avem la dispoziție în cadrul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, FEPAM. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi președintelui CADEC pentru activitatea pe care a depus-o în acest domeniu și în legislatura trecută. Noul regulament financiar oferă un rol foarte important acvaculturii, pentru că este o activitate care este comunitară și care ar putea, în acest context, să crească foarte mult și să ofere și, bineînțeles, noi locuri de muncă, ceea ce este extrem de important și considerăm că este o prioritate a președinției uh, italiene, chiar dacă nu este, uh, face parte din politica de ocupare. Președinția este convinsă că, mai ales în ceea ce privește siguranța producției noastre și informarea consumatorilor, pot fi uh, recâștigate uh, părți de piață care astăzi sunt ocupate, din păcate, de importuri din țările terțe. O inovație importantă a noii PCP este cu siguranță obligația de debarcare care ar trebui să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2015 pentru anumite specii, printre care și peștii pelagici. Punerea în aplicare a acestei obligații impune ca până la sfârșitul anului acesta să se revizuiască și să se adapteze anumite prevederi care existau înainte de intrarea în vigoare a noii PCP. În decembrie anului trecut, Comisia a respins o propunere în acest sens de regulament a Parlamentului European și a Consiliului. Apoi, în sesiunea din iunie a Consiliului, o majoritate calificată de state membre s-a exprimat în favoarea propunerii finale de compromis care a fost prezentată de către președinția Elena. Acum, pentru a încheia această procedură legislativă, e important ca Parlamentul să-și exprime poziția. Nu vom avea prea mult timp la dispoziție pentru a ajunge la acest acord, dar este extrem de important să se ajungă la acord. După cum am spus deja, regulamentul cu privire la obligația de debarcare trebuie să intre în vigoare la sfârșitul anului acesta și vreau să reamintesc că obiectivul comun este acela de a asigura aplicarea concretă a noii PCP fără să existe lacune și fără să existe conflicte normative. Consiliul a, subliniat și simplificarea propunerii prezentate de către comisie pentru ca să poată să reducere, să reducă cât mai mult uh, sarcinile administrative pentru pescar și pentru administrațiile naționale. Așadar, propunem să punem în aplicare numai modificările normative care sunt absolut necesare pentru îndeplinirea obligației de debarcare. După părerea noastră, acesta este singurul mod pe care îl avem la dispoziție pentru a găsi un acord foarte rapid. Și pentru că Comisia deja și-a anunțat prezentarea în anul uh, acesta a unei propuneri de regulament pentru o uh, revizuire generală a măsurilor tehnice în vigoare. În contextul acestor reguli stabilite cu noua PCP, se poate stabili și procesul de negociere care va începe probabil în următoarele săptămâni pentru ca să se fixeze posibilitățile de pescuit pentru 2015. În acest sens, la sfârșitul lui iunie, Comisia a transmis Parlamentului European și Consiliului o comunicare în acest sens la președ- și președinția italiană dorește să garanteze respectarea criteriului de randament durabil maxim pentru toate stocurile, maxim, pentru majoritatea stocurilor începând de anul următor. Dar va trebui să ținem cont uh, și de marginea de flexibilitate care a fost acordată de asemenea de regulamentul de bază numărul 1380 din 2013 pentru a încerca să amânăm uh, acest termen până la sfârșitul lui 2019 având în vedere că lipsesc date științifice, dar trebuie să procedăm, bineînțeles, caz după caz. În cadrul noii PCP, obligația de debarcare a tuturor capturilor este un punct de fundamental. Pentru anumite stocuri, de exemplu speciile pelagice sau peștii industriali din Marea Baltică, această obligație va fi în vigoare deja din 1 ianuarie 2015. Astfel, Limitele de captură, cantitățile maxime permise pe care va trebui să le stabilim pentru anul viitor, trebuie să țină cont și de uh, posibilitățile de, uh, de uh, respingere, de, de pește aruncat în mare, care sunt acum în vigoare, regulile în privind aceasta, care au margini de flexibilitate, care sunt uh, adaptate la regulamentul actual. Nu va fi foarte simplu să facem această tranziție, dar trebuie să o facem în cooperare cu toate instituțiile și cu lumea științifică. Acum vreau să trec la un punct care a provocat foarte multe divergențe și polemici în ultima vreme în opinia publică. Mă refer aici la propunerea de regulament a Comisiei care a fost respinsă în iulie 2012 pentru ca să se revizuiască regulile de pescuit ale speciilor care trăiesc în apele adânci. Deja începând din această lună, urmând inițiativele lansate de președinția Elena în reuniunile sale tehnice eh, și ale noastre tehnice, vom relua activitățile pentru a, punere, pentru a pune la punct poziția Consiliului. În această etapă trebuie să Ascultăm, bineînțeles, și dorim să ascultăm și părerea noului Parlament cu privire la acest dosar delicat. În semestrul președinției italiene dorim de asemenea să lansăm o discuție cu privire la propunerea de regulament despre interzicerea de a folosi toate uh, secile care derivă de la norme. Lansarea activităților va depinde, bineînțeles, de dificultățile care vor apărea în următoarele luni, atunci când va trebui să pregătim deciziile Consiliului cu privire la posibilitățile de pescuit pentru 2015. În legislatura trecută s-a înregistrat o diferență foarte mare între Parlament și Consiliu cu privire la competența în domeniul planurilor de gestiune pe termen lung. În uh, aprilie s-a ajuns uh, la o concluzie a Task Force care a fost creată de altfel pentru acest scop. În acest sens, uh, sperăm ca Comisia să poată, atunci când va putea cât de repede, să prezinte ținând cont de toate părerile științifice, de asigur, noua versiune a planurilor de gestiune pe termen lung. Din aceste planuri apoi, vreau să subliniez acest lucru, vom putea spune de aceste planuri vor depinde în mare măsură eficiența politicii comune a pescuitului și uh, felul în care ea va funcționa. Anul acesta, reuniunea anuală a Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul, uh, Oceanul Atlantic, uh, CICTA, va avea loc în Italia, în Genova chiar. Cu ocazia sesiunii din octombrie a Consiliului vom discuta despre poziția Uniunii. În curând vom avea la dispoziție și un nou raport al experților științifici ai CICTA. Vom verifica așadar în mod special dacă vor fi confirmate primele evaluări care au fost făcute, după care se uh, poate uh, ajunge la o îmbunătățire considerabilă a condițiilor biologice ale stocurilor de ton roșu, care au fost uh, rezultatul până la urma planului de regenerare care a fost lansat în 2007. Problema tonului roșu a fost în atenția opiniei publice, chiar dincolo de statele membre care sunt interesate direct. După părerea noastră, va trebui ca cercetarea științifică să fie cea care să ne spună care sunt uh, limitele și marjele de manevră pentru a putea crește eventual contingentul de, peș- de pescuit uh, care este deja stabilit pentru 2015. Vorbeam și de comunicarea Comisiei cu privire la posibilitățile de pescuit uh, anul acesta. În documentul Comisiei va fi prezentată o situație destul de îngrijorătoare cu privire la resursele de pește din Marea Mediterană. Toate datele pe care le avem la dispoziție arată că este se eh, exploatează la maxim și excesiv multe stocuri de pește și doamna comisar Damanache a anunțat deja că dorește să lanseze o discuție cu statele membre care sunt interesate cu privire la in inițiativele care trebuie să fie lansate pentru a inversa această tendință. Președinția italiană va încerca să susțină această inițiativă indispensabilă și, după părerea noastră, va trebui să facem și o evaluare cu privire la rezultatele care s-au obținut după uh, regulamentul 1967 din 2006 despre măsurile tehnice pentru sustenabilitatea pescuitului în Marea Mediterană. Doresc să mai adaug în acest context că restabilirea stocurilor din Marea Mediterană aduce cu sine necesitatea unei implicări mai puternice a țărilor terțe și Uniunea trebuie să continue să aibă un rol de lider, însă orice inițiativă comunitară, dacă rămâne izolată, nu va mai putea, după părerea noastră, să mai aducă rezultatele necesare. Am ajuns la concluzie și vreau să vă amintesc că la Consiliul din octombrie vom lansa pregătirea negocierilor actuale cu Norvegia. Angajamentul nostru este cel de a favoriza o îmbunătățire a relațiilor cu așa numitele țări de coastă după dificultățile care au apărut în ultimii ani în ceea ce privește gestiunea comună a resurselor. În acest sens aș dori să vă amintesc că în iulie s-a finalizat uh, controversa cu insulele Faroe cu privire la uh, pescuitul uh, unei specii pe care nu mi-amintesc, îmi cer scuze. Așadar, cu privire la planul extern, vom face tot posibilul pentru ca discuțiile să poată să uh, aducă cu sine și un proces verbal care să se ducă și la finalizarea unui acord cu Groenlanda. Împreună cu Mauritania, Mozambicul și Liberia vrem de asemenea să semnăm acorduri la nivel internațional pentru ca viziunea noastră cu privire la folosirea sustenabilă a resurselor de pește să poată să fie una reală. Vreau de asemenea să mai formulez câteva idei care să țină cont și de necesitățile economice și comerciale în contextul actual al tensiunilor cu Federația Rusă și uh, în contextul comerțului cu produsele de pește. Exporturile către Rusia din partea unor state membre membre par să fie influențate de astfel măsuri, de măsuri cu un impact care nu se poate încă estima uh, asupra unor produse de pescuit și de acvacultură. Președinția este conștientă de necesitatea de a face față acestei problematici pentru a putea găsi răspunsuri rapide la problemele pe care Uniunea va trebui să le, să le abordeze în următoarea perioadă. Până în, la sfârșitul lui august am trimis o scrisoare în acest sens comisarei Damanachi. Am primit ieri uh, răspunsul de la dumnea ei în care se vorbește de câteva răspunsuri rapide ajutorul pentru, stoc, uh, pentru stocare, uh, alte ajutoare din cadrul fondului de pescuit și uh, încă câteva măsuri. Din partea unor state membre au fost de asemenea lansate posibilități de măsuri în ceea ce privește flexibilitățile de cotă. Doamna comisar m-a asigurat că sunt deja Uh, s-au făcut deja destule evaluări pentru a putea pune în aplicare aceste măsuri împreună cu asociațiile profesionale interesate. Voi încheia aici, domnule președinte, introducerea pe care vreau să o fac, pentru că cred că în următoarele luni vom mai avea și alte ocazii să ne întâlnim pentru a aprofunda aceste teme de interes comun. În acest sens, vreau să vă mai spun doar că sunt disponibil total pentru a colabora cu dumneavoastră și pe viitor. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Ministre. On voit bien que vous connaissez bien vos dossiers et que vous êtes bon collaborateur. Mulțumesc, domnule ministru. Vă cunoașteți bine dosarul. O să dau cuvântul acum coordonatorilor grupului. Ă, o să pună întrebări. O să ă, înceapă Gabriel Marto. Mulțumesc, domnule ministru. Președintele a spus-o, v-ați făcut uh, temele și ați acoperit uh, toate uh, temele importante pentru această comisie și, practic, toate preocupările noastre. Felicitări pentru asta. Și, desigur, bun venit în rândul comisiei noastre. După alegeri, Uh, urmează o perioadă uh, dificilă pentru președinția italiană. Dați-mi voi să spun rapid uh, ceva în legătură cu politica comună în domeniul pescuitului și sunt de acord cu noastră. Uh, Obiectivele dumneavoastră sunt și preocupările noastre, însă ne costă foarte mult să facem această reformă și acum trebuie să o punem în aplicare cât mai bine cu putință. Prezidenția are mult de spus. Uh, dorim uh, un pescuit uh, durabil, dar durabil nu numai în ceea ce privește cantitatea de pește prinsă, ci și se aplică și alte criterii. Echilibrul este greu de realizat și trebuie să facem acest lucru împreună. În ceea ce privește regulamentul Omnibus, Comisia a făcut o propunere total inacceptabilă, așa cum s-a arătat clar în Parlament a dorit ca noi să dăm un cec în alb și noi nu putem să facem acest lucru. Sunt de acord cu ceea ce a spus noastră și tot grupul uh, meu este de acord uh, cu acest lucru. Trebuie să schimbăm doar ceea ce trebuie schimbat, iar ulterior, în regulamentul privind măsurile tehnice, putem uh, să abordăm ceea ce Comisia a dorit să facă imediat. Salutăm așadar poziția președinției uh, italiene și puteți să contați pe sprijinul nostru uh, aici în Parlament uh, cu privire la reformarea regulamentului care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015. Parlamentul a spus-o răspicat. Suntem împotriva propunerii Comisiei, dar sper că vom beneficia de susținerea Consiliului Uh, nu vom ceda, cu alte cuvinte, tentației de a începe o dezbatere în aceiași termeni, așa cum s-a petrecut în trecut. Planurile multianuale sunt vechea poveste. Mingea este clar în terenul Consiliului. Consiliul trebuie să-și schimbe poziția cel puțin parțial, dacă este să ajungem la un acord s-a făcut o încercare semnificativă în această direcție, uh, susținută uh, de o muncă pe măsură. A fost creat acest grup, Task Force, și uh, trebuie să Consiliul trebuie să ceară Comisiei să apere interesele pescarilor și au fost făcute eforturi în acest sens. Aveți dreptate. Dacă spunem că poziția în ceea ce privește tonul uh, s-a schimbat și ținem cont și de poziția oamenilor de știință în această privință, astea toate trebuie să le avem uh, în minte. Comisia a hotărât împotriva tuturor acestor dovești științifice. De data aceasta, ea trebuie să facă ceea ce vrem cu toții să facă, și anume să urmeze criteriile științifice. Și încă un uh, lucru, acordul cu Marocul. Pe 4 și pe 5 Comisia va hotărâ ce urmează să se facă, se va hotărâ cât timp rămâne în vigoare acordul și când intră în vigoare. Apoi, în ceea ce privește Mauritania, cred că uh, vom susține acest acord. Uh, acordul cu Mauritania trebuie să fie adoptat și trebuie să includă mai multe părți uh, prețurile au scăzut din cauza felului în care au fost uh, conduse lucrurile până acum. Uh, nu poți să negociezi cu Mauritania neglijând total poziția uh, Rusiei. Uh, sigur, până acum poziția a fost cu totul alta, au fost uh, adoptate măsuri, însă s-a făcut foarte puțin în domeniul pescuitului. Uh, pescuitul este însă extrem de important, inclusiv în Galicia. și s-a făcut mult rău exporturilor noastre către Rusia, Rusia, deci trebuie să facem ceva în această privință. Președintele, uh, l-am întrerupt pe fostul meu președinte pe care l-am uh, tot uh, iritat timp de 2 ani și jumătate. O să dau acum cuvântul coordonatorului din partea socialiștilor și democraților. Doamna Rodus, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Martini pentru cuvintele amabile la adresa mea. Doresc să vă spun și eu un uh, bun venit călduros din partea noastră aici la Parlamentul European. În ultimii ani, în ultimele luni, am discutat împreună pe larg despre politica comună de pescuit între Parlamentul European, Consiliu și Comisie și cred că cu toții suntem de acord că obiectivul nostru ar trebui să fie, să avem un uh, comportament și acțiuni uh, care să țină seama de aspectele economice și durabile. Și uh, proiectele de legi următoare trebuie să fie guvernate de aceste principii. Trebuie să ne asigurăm că producția va continua, să ne asigurăm că locurile de muncă vor fi păstrate, uh, Însă, fără o fundație ecologică, acest lucru nu va fi posibil. Tocmai de aceea aș dori să vă rog să fiți atent ca întotdeauna aspectele de mediu să aibă un rol important. În plus, ar trebui să dați atenția cuvenită datelor uh, științifice, pentru că fără aceste date științifice, cred că pe viitor nu vom mai putea pune în aplicare o politică comună de pescuit. Pentru că dacă mările vor fi golite, nu mai contează cât de extraordinare vor fi ideile inovatoare, pentru că nu vom mai avea ce să pescuim. Și apoi, cred că trebuie să spun foarte clar, că eu am o părere diferită de cea a colegului meu, Gabriel Mato, când vine vorba de directiva Omnibus. Eu nu consider că propunerea Comisiei a fost cea mai proastă posibilă. Nu cred că, pe de altă parte, că Parlamentul nu și-a făcut temele de acasă. Știm că, știm foarte bine că am avut o problemă cu, cu calendarul nostru de, de lucru ne-am aflat, ne-am trecut prin uh, alegerile europene, acum ne-am reîntors după aceste alegeri. Este luna septembrie. Dreptul mare cred că Parlamentul trebuie să își rezolve cât mai repede temele de acasă și să formuleze un text cât mai uh, rațional. Aș dori să vă rog, pe de altă parte, să vă angajați ca în cele din urmă planurile durabile de gestionare să devină o realitate Vom începe foarte repede cu planul de gestionare pentru Marea Baltică, de exemplu. Vă asigur că pescarii așteaptă cu nerăbdare toate aceste planuri, pentru că prin uh, aceste planuri pot fi puse în aplicare toate aspectele și principiile pe care le-am amintit eu. Și nu cred că mai putem, nu mai, nu mai putem accepta ca, ca acest instrument atât de important, aceste planuri să nu devină o, o realitate. Deci vă rog să avansăm cât mai repede din acest punct de vedere. A fost adapt, adoptat tratatul de la Lisabona, există și o voință politică din acest punct de vedere, deci cred că nu mai avem scuze pentru a amâna lucrurile. Din punctul de vedere al Norvegiei, nu aș dori să revenim în situația în care ne-am confruntat cu războiul privind Macroul, Știm ce s-a întâmplat și cu negocierile cu Islanda. Cred că nu mai avem nevoie de repetarea unor asemenea situații și uh, va depinde, desigur, și de talentul nostru de a purta negocieri uh, pentru a ajunge la o soluție. Din punctul de vedere acum al conflictului cu uh, în care este implicată și Rusia, cred că um, nu avem motive să fim Uh, prea optimist. Uh, cel mai rău scenariu posibil este un al doilea război rece, care desigur va afecta în mod negativ toate întreprinderile. Și în acest context și uh, noi, Comisia pentru Pescuit, ar trebui să contribuim după puterile noastre, astfel încât să ne asigurăm că acest conflict va fi depășit și să ne putem continua cu toții viața în uh, pace. Mulțumesc, Ulrica, și acum îi dau cuvântul colegului nostru, Peter van der Să dă da palavra a todos os... Domnule președinte, am cer scuză. Nu știu dacă ați uh, terminat, uh, ați dat cuvântul tuturor coordonatorilor. Il me reste... Uh, vous? Il me reste... Vă mai am pe dumneavoastră, pe Joao Ferreira, pe Isabela și domnul Afronte. Nu, n-am terminat cu coordonatorii, nicio, nicio grijă. Vă dau cuvântul, nu uit pe nimeni. Donc, uh, Peter? <laughs> Voorzitter, dank u wel. En u, meneer de minister, hartelijk welkom. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Un bun venit călduros și din partea mea domnului ministru din uh, Italia, aveți o agendă încărcată în, uh, în fața dumneavoastră. Eu aș dori să mă refer la câteva puncte extrem de importante pentru comisia noastră. Este vorba de regulamentul uh, Omnibus, de exemplu. Domnule președinte, cred că va fi foarte dificil ca până la sfârșitul acestui an să adoptăm toate, toate textele de, de lege de care ne ocupăm acum. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm de aspectele practice. Știm foarte bine că există ezitări majore, îngrijorări legate de cum vor funcționa lucrurile în practică și din punctul meu de vedere poate aceasta este cea mai mare îngrijorare. Este bine și frumos să adoptăm un uh, text de lege, dar nu cred că, că toți pescarii uh, sunt pregătiți pentru aceste schimbări majore și aș dori să-l întreb pe domnul ministru dacă, să, dacă are cumva un plan de urgență, de dacă va fi nevoie să amânăm puțin uh, toate aceste termene limită. În al doilea rând, m-a bucurat foarte mult să aud în cele din urmă, la sfârșitul intervenției domnului ministru, uh, că se referă la boicotul uh, Rusiei. După cum a spus antevorbitoarea mea, nu, nimeni nu-și dorește un al doilea război rece, dar ținând cont de comportamentul domnului Putin, poate acest lucru devine aproape de neevitat și impactul se va resimți în diferite uh, sectoare și în, un, va fi un impact uh, serios, mai ales în anumite sectoare din uh, din uh, industria pescuitului. Știm foarte, uh, știm de exemplu că Direcția Generală pentru Agricultură a fost activă în ultima săptămână în, în acest, uh, într-un domeniu și anume crearea unei echipe, unui task force care să încerce să înțelege care sunt ramificațiile acestor măsuri, care sunt posibilele plăți compensatorii. Știm că există anumite probleme cu uh, macroul și cu stavridul. Știm, de exemplu, că pescarii pot păstra 10% din cotele anuale nefolosite pe care apoi să le transfere pe anul viitor. Eventual am putea să ne gândim la ridicarea acestui procent de la 10 până la 30%. Poate astfel am putea răspunde mai bine efectelor negative aduse de acest uh, boicot deci, aș dori să știu din partea dumneavoastră dacă nu cumva această abordare ar fi una mai uh, potrivită, deci dacă putem transfera aceste cote. Îți mulțumesc, Peter. Antonio. Obrigado, senhor ministru, bem-vindo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru, la comisia noastră și doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Mă voi referi doar la două puncte. Unul dintre ele este deosebit de important și se referă la conceptul durabilității. În acest moment, acest uh, uh, principiu pare să fie înțeles doar din punctul de vedere al cantității de pești uh, uh, prinse cantitate care ar contribui la procesul de refacere a stocurilor uh, de pești. Eu cred că acest concept de durabilitate trebuie, trebuie studiat mai în, mai în detaliu, să nu uităm, de exemplu, de aspectele de calitate a, uh, apei, mărilor, de exemplu, calitatea a vieții uh, pescarilor, care, pescar care ar putea să protejeze calitatea mărilor unde își desfășoară activitatea. Ceea ce s-a întâmplat în Marea Mediterană nu ar trebui să se repete în alte locuri. Marea Mediterană, în uh, partea de nord a sa, de exemplu, a devenit un adevărat coș de gunoi al uh, Europei. De asemenea, calitatea a avut de suferit în urma prezenței unor uh, substanțe nocive, de exemplu mercur și așa mai departe, în apă. Deci, Parlamentul European, Consiliul, trebuie să se gândească și la calitatea pescuitului. Și aici uh, există o legătură directă cu calitatea apelor. Uh, mările nu trebuie să mai fie considerate ca fiind un coș de gunoi astfel încât toate lucrurile să fie aruncate în mări fără ca nimeni să fie tras la răspundere. Și pe mine mă îngrijorează situația din Rusia. S-au spus deja foarte multe lucruri, au fost formulate numeroase acuzații, dar în vestul Europei, în în Europa liberă există, din păcate, unii nostalgici care duc lipsa războiului uh, rece și ceea ce se întâmplă mă face să îmi doresc să trăiască din nou printre noi persoane ca Willy Brandt, de exemplu. Din păcate, în fruntea Comisiei Europene se află un domn care a spus Portugaliei că Iranul dispune, de exemplu, de arme de... că Irakul are, dispune de arme de distrugere în masă, un lucru total uh, neadevărat. Deci, uh, fiind conduși de asemenea persoane, cred că trebuie să fim atenți uh, cu ceea ce se întâmplă în, cu, cu relațiile cu Rusia. Euh, je passe la parole maintenant. Mulțumesc, Antion. Eu vreau să-i dau cuvântul acum lui Joao Ferreira, care vrea să ne vorbească despre pescuit. Vent. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu domnului ministru pentru prezentarea dumnealui. Am și eu, în primul rând, o întrebare referitoare la Rusia. Aș dori să știu dacă puteți să ne dați mai multe detalii acum în comparație cu uh, cele spuse în prezentarea dumneavoastră. Consiliul a decis anumite sancțiuni împotriva Rusiei care, ca răspuns, a, a interzis anumite importuri din Uniunea Europeană. Presupun că um, la Consiliu se înțelege în anumită măsură care sunt consecințele acestor uh, sancțiuni. Care sunt consecințele, de exemplu, în domeniul pescuitului și agriculturii? Și apoi, care sunt măsurile specifice de sprijin acordate domeniului pescuitului și agriculturii și cred că este nevoie, avem nevoie de măsuri suplimentare nu este vorba de bani care să provină de la, de la fondul special pentru uh, pescuit, pentru că dacă se accesează aceste fonduri, ele nu vor mai fi disponibile pentru scopurile uh, inițiale. Drept urmare, trebuie să răspundem acestei situații din alte surse financiare, nu să uh, folosim uh, fondurile prevăzute pentru alte măsuri. Deci, două întrebări specifice. Știți care va fi impactul în cifre al acestor sancțiuni și apoi care sunt, în mod specific, măsurile de compensare? Și apoi mai există și o altă întrebare. Tocmai am adoptat un aviz privind buget, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2015, aviz în care Deplângem faptul că Consiliul a, a redus până în anul 2020 la șase vase pe lună portabilitatea cotelor de pescuit în perioadele de protejare a unei specii. Propunerea originală venită din partea Comisiei extindea acest sprijin pe o perioadă mai lungă de timp, dar Consiliul a limitat această perioadă la șase luni, uh, odată la șase ani pe VAS. Comisia noastră a adoptat un aviz prin care uh, deplângem această decizie cer, și cerem abolirea acestei restricții impuse de Consiliu. Și aș dori să știu care este părerea președinției și dacă cumva președinția italiană este pregătită să ridice această restricție care îi se opună Parlamentul European. Din punctul de vedere acum al pescuitului de mici dimensiuni artizanal uh, costier, și dumneavoastră proveniți dintr-o țară unde acest tip de pescuit uh, este important, Și din întâmplare, tocmai înainte de a sosi uh, dumneavoastră, am aprobat un uh, proiect pilot menit să sprijină acest uh, tip de pescuit artizanal. Comisia însă a redus uh, finanțarea tocmai pentru aceste, aceste proiecte. Parlamentul cere o finanțare suplimentară tocmai pentru aceste proiecte și aș dori să întreb președinția dacă sprijină poziția Parlamentului European de a oferi o uh, finanțare suplimentară a acestor uh, proiecte. Mulțumesc. Merci, Joao. Je passe la parole. Dau cuvântul Izabelei Lovin. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să salut uh, pe ministrul Martina în limba dumnealui din partea grupului verzilor din Parlamentul European. Și acum voi trece la engleză pentru că cred că este mai ușor. Uh, Una dintre marile realizări ale mandatului anterior uh, al Parlamentului a fost reformarea regulamentului de bază al uh, politicii comune în domeniul pescuitului și Consiliul a vrut să apere propunerea Comisiei de a se ajunge la, un, la o stare a Uh, oceanelor în care resursele halieutice să fie din abundență. Nu să menținem doar uh, aceste uh, cote la nivelul max, randamentului maxim. Anul acesta Consiliul va adopta tacul pentru următoarea perioadă. Acesta este Uh, articolul 202 uh, va fi uh, aplicat și va avea o importanță majoră în stabilirea unui precedent pentru viitor. Întrebarea mea adresată dumneavoastră, vă angajați astăzi să negociați o rată a mortalității peștilor fără să aveți în vedere doar randamentul maxim, dar având în vedere și ceea ce colegul de la ALDE a spus, și anume că avem nevoie de Uh, oceane uh, sănătoase uh, cu resurse haleutice din abundență. Trebuie să păstrăm de asemenea și sănătatea ecosistemului, nu numai să ne gândim la pește ca și hrană. Apoi, regulamentul în ceea ce privește apele adânci, uh, un dosar important în mandatul, mandatul anterior. Întrebarea mea, vă angajați să adoptați o poziție a Consiliului pe durata președinției dumneavoastră, care să includă propunerea uh, Comisiei în uh, ceea ce privește utilizarea paragatelor, precum și protecția ecosistemelor vulnerabile. Încă două puncte. Unul privind dimensiunea externă. Eu am fost uh, raportor în ceea ce privește reformarea dimensiunii externe a PCP. Sunt două elemente importante. Unul respectării drepturilor omului, celălalt respectarea uh, principiului uh, stabilirii unui excedent pe care terțele uh, țări pot să le vândă uh, Uniunii Europene. Și aici uh, colegul meu, domnul Marton, a vorbit de Mauritania și acordul cu această țară. Cefalopodele au fost excluse în acest protocol pentru că nu există un excedent de cefalopode care să nu fie folosit de pescarii din Mauritania. Și aș vrea să, să subliniez importanța menținerii acestui principiu respectării, fără a încerca să impunem uh, puterea uh, Uniunii Europene uh, în fața Mauritaniei. Este un punct uh, important uh, referitor la respectarea drepturilor omului în uh, protocolul cu Marocul pe care trebuie să îl monitorizăm, trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt într-adevăr respectate. Aș dori să aflu care este punctul de vedere al ministrului. Cum va monitoriza Uniunea Europeană respectarea Uh, drepturilor omului atunci când este vorba de respectarea populației Sarawi din uh, Sahara uh, Occidentală. Nu cred că este adevărat ceea ce a spus domnul Bato în legătură cu faptul că Parlamentul a fost total împotriva propunerii Comisiei. Nu trebuie să uh, tragem uh, concluzii greșite în ceea ce vește propunerea uh, Omnibus. Uh, astfel încât uh, uh, interdicția aruncării în uh, Marea Peștilor să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Președintele, mulțumesc. Domnul Afronte, Marco, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisar l-a citat în suo raport. Ați vorbit în, în raportul dumneavoastră la început, ați spus că va trebui să discutăm o propunere a Comisiei Europene pentru interzicerea totală a pescuitului cu uh, anumite unelte și cu traule. Va trebui de asemenea așadar să ținem cont de mai multe prevederi de mediu, dar cu siguranță va trebui să acoperim și anumite lacune legislative care până acum au permis unor pescari să evite normele și le, regulile și, după cum știți, și Italia a avut o procedură de infracțiune de încălcare a tratatului, care de altfel a fost uh, încheiată pozitiv. Există însă o diferență destul de mare între obiectivul de sustenabilitate de mediu, pe de o parte, și pe de altă parte a comunităților de mici pescari care în continuare folosesc traulele, aceste instrumente mici și care după cum declară, în conformitate cu ce spun, sunt extrem de importante pentru, supravi... pentru ca ele să supraviețuiască. În Italia s-a, făcut, s-a pus o întrebare Parlamentului uh, pentru a vedea care este poziția guvernului italian și a Parlamentului italian lângă, pe lângă această propunere a Comisiei și nu s-a primit uh, un răspuns. Așadar vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă puteți să-mi spuneți care este poziția dumneavoastră, poziția guvernului italian cu privire la propunerea Comisiei. Mulțumesc! Merci, Marco. Mulțumesc, Marco. Deci, eh, toți coordonatorii și-au spus eh, punctul de vedere, sunt două soluții. Fie dăm uh, cuvântul uh, membrilor comisiei care doresc să-și pună punctul de vedere și sunt numeroși înainte ca uh, domnul ministru să răspundă sau domnul ministru să răspundă deja coordonatorilor. Cred că ar fi mai bine ca fiecare membru al comisiei să spună punctul de vedere, un minut, pentru că sunt multe puncte comune și după aceea domnul ministru va răspunde global. Dau cuvântul doamnei Dodds. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, uh, uh, domnule ministru. Ne-am întâlnit și la Comisia pentru Agricultură în această dimineață. Vreau să subliniez încă o dată o serie de probleme care au fost uh, ridicate în discuție de colegi în comisie. Sunt foarte preocupate de efectul uh, interdicției la importuri uh, impusă de Rusia. Acest lucru afectează nu numai industria macroului din uh, Regatul Unit, dar uh, afectează și alte specii pelagice. Uh, Uh, guvernul britanic uh, a încercat să ia măsuri pentru a atenua uh, impactul asupra pescarilor de specii pelagice. Este important însă ca Uniunea Europeană să discute acest lucru rapid. A spus în această dimineață că există, va avea loc o întâlnire extraordinară a Consiliului săptămâna viitoare și vrem să ne asigurăm că această problemă va fi abordată la această întâlnire extraordinară a Consiliului. Vreau să subliniez Uh, și o altă uh, chestiune uh, legată de colegi, anume interdicția privind setcile în derivă. Din păcate, cred că acest lucru afectează o pescuitul de herring pe coasta Irlandei de Nord, doar Cred că acest lucru este contrar uh, regionalizării care a fost propusă și acceptată uh, în PCP. Apoi, obligațiile de debarcare. Uh, cel mai, cele mai importante aspecte, vom discuta acest lucru mai târziu, însă după cum știți, domnește o confuzie totală în industrie și pescari în legătură cu direcția în care vor merge lucrurile și ce pregătiri trebuie să facă. Timpul este foarte scurt și avem nevoie de clarificări urgente din partea Consiliului și a Comisiei. Ne dau cuvântul domnului Banco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a menține uh, uh, viața în teritoriile noastre trebuie să avem un pescuit uh, durabil, viabil. Vreau să îmi exprim dezacordul, domnule ministru, în legătură cu reducerea bugetului pentru pescuit. Fondul este vital pentru menținerea uh, flotelor atât de coastă cât și de pescuit în uh, largul mării. Și acordul cu Mauritania este crucial. Uh, este important ca flota să se poată întoarce și în ceea ce privește acordul cu Marocul, uh, cu uh, Guinea-Bissau și cu uh, Senegalul, aceste acorduri trebuie clarificate. Acordul cu Filipine trebuie și el privit prin prisma drepturilor omului. Ați spus că va avea loc o întâlnire în noiembrie, însă vreau să vă întreb dacă se gândește cineva Uh, la creșterea um, cotei uh, de uh, ton roșu. Cred că Consiliul trebuie să fie ambițios, însă aș dori și mai multe detalii în legătură cu compensațiile. Mai mulți vorbitori s-au referit la acest lucru pentru sancțiunile Europa-Rusia. Și în ce ne puteți spune despre sistemul de alertă uh, privind problemele de sănătate? A fost uh, o situație în Franța în care au fost acuze uh, pe nedrept în ceea ce privește midiile din Galicia. Mulțumesc. Dau acum cuvântul colegul nostru. Ă, Marco nu îmi seamănă deloc. Mauritania. Ă, cefalopodele sunt foarte importante. Paradoxul este că sunt ă, prea multe. Există un excedent există o interdicție comercială privind cefalopodele și acum uh, avem resurse mult prea, mare, prea mari. Uh, insule Capului Verbe, Verde. Știu că s-a ajuns la un acord. Când va fi acesta pus în aplicare? Asta e o întrebare importantă. În al treilea rând, ați vorbit de acvacultură și e foarte bine. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu planurile uh, președinției italiene în acest domeniu? Uh, Uh, mulți uh, membri uh, ai delegației spaniole au pus întrebări în legătură cu sistemul generalizat de preferințe cu Filipinele în domeniul pescuitului. Acest lucru coincide cu cartonașul galben în care a fost arătat Filipinelor în legătură cu pescuitul ilegal. Deci este o, o contradicție aici, cu siguranță. Dați-mi voie să subliniez încă o dată, așa cum a spus colegul meu Martodi, să subliniez necesitatea ca să fie analizate de către comisie repercusiunile în domeniul pescuitului uh, al interdicției uh, impuse de Rusia importurilor. Uh, președintele, domnul Serau, nu știu dacă am pronunțat bine numele, oricum vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, domnule președinte. Vreau să spun bun venit domnului ministru în comisia noastră. Uh, și să salut ceea ce ne-a spus în legătură cu planurile președinției italiene pentru a asigura stabilitatea uh, pescuitului. Aș vrea să mă prevalez de această ocazie pentru a sublinia că ar trebui să existe un pilon uh, științific al uh, politicii în domeniul pescuitului și în această privință am rezerve majore. Uh, Uh, randamentul uh, uh, maxim admis, randament maxim durabil, este acesta un panaceu? Dați-mi voie să vă reamintesc ceea ce s-a spus de către un profesor de renume. El uh, a vorbit despre necesitatea conservării pescuitului, a scris o carte și a spus că randamentul maxim durabil este calea cea mai proastă de a ajunge uh, la realizarea acestui obiectiv. Dacă faci asta, uh, pui profitul în centrul calculului și acest lucru nu Uh, este uh, optim și apoi lucrurile sunt distorsionate de politică. În felul acesta rămâne pe din afară contextul de mediu uh, variabilile, variațiile globale, mă scuzați, acest lucru se aplică resurselor de monospecii. Nu funcționează deloc în pescuitul uh, mai multor uh, specii, în special în zona sudică. Sunt uh, aspecte care trebuie discutate aprofundat de Parlament, Comisie și Consiliu. Randamentul maxim durabil este călcâiul lui Ahile al politicii în domeniul pescuitului. Președintele, mulțumesc, Marek. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Salut și contribuția adusă astăzi de dumneavoastră și vă urez succes în activitatea dumneavoastră Ați, ați vorbit despre susținerea dată pescuitului. Este deosebit de important acest lucru în contextul importurilor. Trebuie să uh, privim această chestiune cu curaj, pentru că susținerea va fi un lucru uh, dificil. Uh, ne confruntăm cu problema suprareglementării și suprareglementarea în domeniul pescuitului poate să omoare întregul uh, sector. Desigur, îl frânează asta cu siguranță, îl incomodează. Din păcate, nu ați menționat deloc problema regionalizării, care pare a fi cheia pentru crearea, elaborarea unor legi care să reflecte necesitățile uh, zonelor și a unor stocuri halieutice. Avem astfel de posibilități pe baza noului regulament în domeniul pescuitului. Iată care este întrebarea mea plănuiți să inițiați crearea unor grupuri regionale care ar uh, răspunde de normele și reglementările locale și pe durata deținerii președinției rotative a Uniunii Europene aveți intenția să creați astfel de grupuri? Mulțumesc, Marek. Îi dau cuvântul lui Isabel Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit și felicitări reprezentantului Consiliului. Prioritățile pe care le-ați menționat sunt și prioritățile noastre și aș spune că într-o lume ideală uh, am avea aceeași agenda, ceea ce înseamnă aveți patru luni de a pune în aplicare uh, și sarcina mi se pare atât de importantă încât uh, o să punctez acum care ar fi, după părerea mea, urgențele. Prima dintre ele ar constitui o planurile de gestiune uh, pentru că uh, ele sunt frânate de diferențele instituționale și uh, sunt uh, un rezultat al regionalizării. Și din acest punct de vedere, cred că avem datoria să uh, prioritizăm aceste planuri de gestiune. Aș insista apoi asupra durabilității, spunând însă că durabilitatea constituie realizarea unui echilibru greu între economie, autonomia alimentară și problemele sociale și aș vrea să reamintesc că uh, durabilitatea economică, socială și de mediu are nevoie de oameni uh, de știință care să aducă lumina asupra unor chestiuni de ordin științific. Am uh, votat uh, un aviz privind bugetul din 2015 și deplâng uh, reducerea față de ceea ce se prevăzuse inițial uh, a fondurilor acordate uh, cercetării științifice. Dar avem nevoie de cercetarea științifică, este absolut necesară. Sigur, aș vrea să vă spun multe lucruri, dar președintele nu o să-mi dea posibilitatea să facă acest lucru. Apoi, uh, aș vrea să vorbesc despre pescuitul în ape adânci, în largul mării, pentru că, așa cum a spus doamna Lovin, nu se va ține cont de părerea Parlamentului. Însă aș vrea niște clarificări. La ultima întâlnire cu secretarul general uh, al DG Mare, Ni s-a spus că Comisia nu ar trebui să se uh, ocupe de dispozitivele de pescuit. Și aici am ați pierdut total, pentru că uh, am uh, dori uh, să existe o coerență, să știm ce face fiecare. Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Aguilera Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând, să mulțumesc președintelui Consiliului în exercițiu. Vreau să mulțumesc domnului uh, ministru pentru faptul că a venit astăzi la Comisia de Pescuit. În această dimineață a fost la Comisia pentru Agricultură, unde l-am ascultat de asemenea. Având în vedere că nu avem prea mult timp, aș vrea să mă refer la câteva aspecte specifice care sunt foarte importante și interesante pentru regiunea mea, Andalusia. Dumneavoastră sunteți ministrul pentru pescuit al Italiei. Care este părerea dumneavoastră despre activitatea care s-a depus în Consiliu pentru susținerea pescuitului artizanal? Sunt foarte interesată de ceea ce spuneți, pentru că și noi în țară avem astfel de tip de pescuit. Dumneavoastră ați auzit că și la, la buget uh, avem un proiect în domeniul uh, pescuitului artizanal pe care vrem să-l uh, susținem și vreau să știu care este opinia dumneavoastră. Vom avea un consiliu în uh, noiembrie, un consiliu de pescuit și din nou vom discuta despre tonul roșu în cadrul CICTA. Rezultatele sunt însă foarte bune momentan. Dacă însă este vorba să luăm decizii, atunci când e vorba de mărirea cotelor, sunt destul de îngrijorată de decizia Comisiei și aș fi vrut să știu părerea dumneavoastră, dacă puteți să ne spuneți în calitate de reprezentant al Consiliului, în fața următorului CICTA și în legătură cu cotele care sunt necesare pentru Spania. M-ar interesa apoi, pentru că vreau să spun pe scurt ce am de zis, ce părere avem, are, aveți dumneavoastră și în general despre boicotul rus. Cred că Comisia Agriculturii a fost destul de flexibilă și a fost destul de abilă. Nu știm însă noi ce să facem, am fi vrut să luăm niște decizii și probabil că avem nevoie de sugestii. Poate că ați putea să ne spuneți și câte ceva despre acest subiect, boicotul rus și felul în care acesta va avea un efect asupra economiei noastre de pescuit. Și m-ar fi interesat opinia dumneavoastră și despre un alt subiect, și anume regulamentul 1976 din uh, 96, din 2006, cum s-a simțit acest regulament și cum se poate modifica acesta din cauza că și acesta avea anumite puncte care erau negative. Poate că dacă îl corectăm am putea să ducem la o, o situație mai echilibrată în Marea Mediterană. M-ar interesa părerea dumneavoastră, de aceea mulțumesc președintele. Vreau să-i dau cuvântul domnului Plencovici. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea priorităților președinției italiene. O să vorbesc în croată. Trei puncte mi se par foarte importante. În primul rând, mi se pare foarte important să continuăm să protejăm interesele pescarilor italieni, mai ales în cadrul negocierilor CCIT pe tema tonului. M-ar interesa și poziția președinției italiene cu privire la efectele regulamentului uh, despre Mediterană în ceea ce privește și regionalizarea, pentru că, din punct de vedere al pescarilor croați, ne-ar interesa foarte mult uh, subiectul finanțării uh, domeniului pescuitului. M-ar interesa și să știu care este situația în contextul tensiunilor cu Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Finch pentru a încheia această rundă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit, domnule ministru. Aș dori să știu dacă guvernul italian este de acord cu faptul că odată ce se va uh, impune obligația de interzicerea de descărcare situația este foarte diferită pe coastele Europei. Există metode foarte diferite de pescuit și vom vrea să se țină cont de aceste specificități. Mulțumesc! Merci, monsieur Finch. Donc, je crois... Mulțumesc, domnule Finch. Cred că toată lumea a putut să pună întrebările pe care le dorea către ministrul uh, italian. Aveți foarte multe întrebări, domnule ministru. Însă multe seamănă una cu alta Mulțumesc oricum dacă încercați să răspundeți la cât mai multe dintre ele și vă dau cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, aprofundat toate temele care fuseseră deja abordate. Sper să reușesc să vă răspund măcar la întrebările esențiale și în ceea ce privește, de exemplu, uh, instrumentele de care ați întrebat. În ceea ce privește planurile plurianuale, Cred că un acord între Parlament și Consiliu este extrem de important. Pentru plenurile de gestiune am stabilit deja calea pe care trebuie să mergem, pe care ne-a indicat-o task force-ul și cred că va trebui să continuăm pe acea linie și să urmăm această linie până la sfârșit. Pe tema care a fost subliniată de către mai multe persoane cu privire la ton, În acest subiect, precum și pe alte subiecte, consider că este esențial să repetăm că toate deciziile care trebuie luate trebuie să fie orientate pe baza unor păreri științifice care ne dau toate aceste informații necesare de care, pentru ca să putem să luăm o decizie atât de importantă. Opinia oamenilor de știință devine de aceea esențială pentru a putea face aceste alegeri și în domeniul tonului se poate spune același lucru și în ceea ce privește cotele la fel. Cred că este o abordare mai rațională, o abordare mai justă și trebuie să fie urmărită până la sfârșit. În legătură cu acordurile de pescuit, Comisia are un uh, mandat precis. Drepturile omului, sustenabilitate sunt uh, elemente fundamentale și stabile din uh, cadrul noii politici comune a pescuitului. Suntem convinși că și Comisia este capabilă să evalueze toate scenariile, deci orice formă de acord care ține cont de aceste elemente cheie. Cred că e foarte bine dacă și la Consiliu și la Parlament rămânem vigilenți față de aceste elemente cheie care să nu fie pierdute și aceste elemente au fost descrise de asemenea în uh, documentele pe care le-am uh, elaborat. În toate activitățile pe care le depunem în acest domeniu, le-am menționat și Comisia are responsabilitatea de a le respecta și o are de fiecare dată când lucrează pe această temă. În ceea ce privește instrumentele care se abat de la normă, noi uh, și secile, secile, îmi cer scuze, cred că în țările în care se mai folosește pescuitul artizanal, uh, Trebuie, în cadrul negocierilor, să găsim soluții adecvate pe măsura tuturor. Nu vreau să ascund uh, caracterul delicat al acestei uh, teme care mi-a fost uh, prezentată și încă de la, început, încă de la începutul acestui subiect, când m-am apucat de acest subiect și m-am ocupat de el. Și această sensibilitate se regăsește și în domeniul acvaculturii. Pentru mine, obiectivul cheie și conceptul cheie pe care trebuie să elaborăm strategia noastră este simplificarea. Și adaug, pe lângă simplificare, informarea consumatorului. Foarte importantă această informare a consumatorilor. În ceea ce privește aquacultura, cred că poate să fie o ocazie pentru această comisie evenimentul din decembrie împreună cu FAO. Considerăm deci că acest eveniment este una din provocările esențiale ale pescuitului european și această ocazie ar trebui să fie o ocazie fundamentală pentru a face un inventar pentru a înțelege liniile strategice ca să putem să continuăm activitatea noastră. În legătură cu regionalizarea, eu nu am niciun dubiu cu privire la faptul că aceasta este cheia pentru succesul noii PCP, mai ales în zona, în bazinul mediteranean. Italia a colaborat uh, strâns cu celelalte state membre pentru planul de obligativitate de debarcare și cred că mult uh, din această, o parte din această responsabilitate revine statelor membre și, deci, că aceste state vor trebui să-și dezvolte din acest punct de vedere strategiile. Este evident însă că aici este cheia pentru a putea interpreta noua PCP. În legătură cu Rusia, vreau să repet că în acest perioadă am încercat să interpretăm uh, îngrijorarea tuturor statelor membre în legătură cu impactul pe care situația actuală o are asupra pescuitului european. De aici ne-am hotărât să trimitem acea scrisoare doamnei comisar Damanaki și de aici am început să lucrăm la acest dosar. Prima estimare a comisiei ne spune că sunt 144 aproximativ de milioane de euro ca prim impact de afectare a economiei pescui, de pescuitului din uh, Europa din cauza blocajelor la import. Mai ales Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Estonia, Spania, Franța și Letonia vor fi mai uh, afectate. Cred că din punct de vedere al acțiunilor, după cum am spus și înainte, și o voi spune și după aceea, se va putea lucra pe stocare și pe flexibilitatea interanuală. Comisia deja, de fapt, uh, aprofundează aceste aspecte. Am cerut uh, să se lucreze repede, bineînțeles, la acest dosar, pentru că este o temă de urgență și este nevoie de instrumente rapid. După care va fi evident că acest punct va avea de face cu uh, negocierea cu țările uh, riverane, celelalte țări uh, costiere și deci Rusia, care face parte din uh, care joacă un rol important aici, va trebui să în, în acest domeniu va trebui așadar să găsim o strategie rapidă pentru a putea folosi marja de manevră a stocajului și a flexibilității de care vă vorbeam înainte. Comisia trebuie să ne ofere acest cadru și cred deci că întâlnirea de vineri cu miniștrii care au fost convocați ad hoc, mai ales în cadrul uh, unui întâlnire pe tema agriculturii, va fi folosită această întâlnire pentru a putea să uh, facem un inventar al situației uh, actuale. În legătură cu Omnibus, cu acordul Omnibus, sunt convins că în acest moment o abordare pragmatică pentru noi este cea mai bună abordare. Trebuie să ne concentrăm pe o adaptare concretă și pentru a putea avansa în mod concret. În legătură cu Norvegia, mai mulți vorbitori s-au referit la Norvegia. Cred că rezultatele vor depinde de rațiunea pe care statele membre care sunt interesate o vor putea implica în uh, discuția pe care o vom purta. Vorbesc aici mai ales în calitate de ministru italian, fără să am interese directe uh, în acest subiect, cred că poți să contribui de aceea la o mediere corectă între toate statele membre care sunt interesate și deci să contribui și în acest context și în acest dosar la un pas înainte care se poate face. Cred și că, din acest punct de vedere, sensibilitatea noastră față de acest subiect poate să fie utilă pentru a putea media procesul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care mi le-ați dat. Consider această întâlnire doar o primă întâlnire dintr-o serie de alte întâlniri pe care mi le doresc pentru a aprofunda aceste subiecte, foarte multe, dar cu timp restrâns. Pot doar să vă asigur că hotărârea președinției noastre și cu activitatea Comisiei în paralel ne va putea duce poate la concretizarea unor uh, acte concrete chiar pentru uh, politica de pescuit. Mulțumesc. În numele Comisiei aș dori și eu, domnule ministru, să vă mulțumesc pentru că ați venit aici, pentru că ați vorbit în Comisia de Pescuit și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat Chiar dacă aceste răspunsuri au venit în urmarea unor întrebări foarte numeroase, sunt absolut convins împreună cu dumneavoastră că vom putea lucra foarte bine pentru ca să avanseze diferitele dosare pe care trebuie să le tratăm cât mai repede. Nu trebuie să mergem nici prea repede, dar trebuie să mergem mai departe în mod inteligent. Mulțumesc pentru domnule ministru și uh, călătorie plăcută înapoi dacă plecați astăzi. Mulțumesc!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 indispensable. Sper că schimburile cu ministrul italian au fost extrem de interesante. Uh, sper că vor decurge lucrurile așa cum trebuie în colaborare cu Consiliul. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Vă reamintesc că că tratatul de la Lisabona a introdus noi categorii de Uh, acte de delegate și acte de punere în aplicare. Tratatul uh, a introdus uh, actele delegate și de punere în aplicare a, în funcționarea Uniunii Europene, care înlocuiesc vechiul sistem ce purta numele de comitologie. Chiar dacă a, alegerea Uh, actelor de bază uh, pare să fie o chestiune tehnică, această alegere este fundamentală în multe negocieri. Uh, deciziile luate în această manieră sunt sensibile din punct de vedere politic, deci alegerea tipului de act are um, consecințe foarte importante toți raportorii se vor confrunta uh, în negocierea dosarelor legislative de care răspund cu această problemă. De aceea este important să fie conștienți de miza uh, acestor alegeri. De aceea am invitat-o pe doamna Sara Blo, șefa unității de conciliere și decizie, privind, uh, uh ca să ne facă o prezentare în această privință. Este o responsabilitate orizontală în ceea ce privește actele delegate și de punere în aplicare. Uh, uh, găsiți un document și pe uh, site-ul unității. O să dau cuvântul doamnei Blow și apoi fiecare dintre dumneavoastră poate să-și pună punctul de vedere. Doamna Blow, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Scopul este de a vă face o introducere generală și după aceea să vorbim de problemele pe care le-am avut uh, în ultima legislatură, explicând și practicile pe care le-am dezvoltat în cadrul Parlamentului. O să dau cuvântul colegei mele Ioana pentru a prezenta lucrurile de bază. O să vorbesc în engleză pentru că o să fie mai ușor pentru toată lumea. I think you already explained Cred că ați explicat deja care a fost situația înainte de tratatul de la Lisabona. Exista faimosul sistem al comitologiei, din care exista, unde exista un comitet um, unde se regăseau reprezentanții statelor membre. Nu voi insista prea mult pe acest sistem pentru că nu mai este atât de relevant sau nu este foarte relevant pentru comisia dumneavoastră. Conform tratatului de la uh, Lisabona există o nouă ierarhie uh, și anume actele legislative, regulamente, directive sau decizii luate conform codec- uh, procedurii de, codec- de uh, codecizie, deci de către Parlament împreună cu Consiliul. Apoi există actele delegate care, conform tratatului de la Lisabona, sunt măsuri care uh, modifică părți neesențiale a unui act legislativ și ultimul nivel de acte, aici se regăsesc actele de punere în aplicare, Acestea sunt diferențele față de procedura comitologică anterioară. După cum ne-a adus aminte președintele, diferența între cele două sisteme este una importantă, mai ales uh, din perspectiva consecințelor pentru Parlament, care are un drept de veto când vine vorba de actele delegate, dar și din punctul de vedere a procedurii de adoptare a tuturor acestor acte. Mai multe exemple au stârnit uh, discuții în Parlament în mandatul anterior, de exemplu, la Comisia Envi, dar nu numai. Mm, serviciul nostru a redactat un uh, tabel cu toate domeniile unde există acte delegate, de exemplu, politica de pescuit uh, comun, unde există foarte multe acte delegate. Deci este vorba de anexe dar anexe care uh, dețin uh, puncte foarte importante, reguli precise prin care se precizează diferitele specii de pești și așa mai departe. Cum funcționează lucrurile în practică? De fapt, legiuitorul, adică dumneavoastră și Consiliul, sunt cei care decid în urmându-se procedura legislativă ordinară, ce acte există într-un act legislativ. Deci legiuitorul conferă prerogativele Comisiei de a adopta asemenea acte. Comisia trece printr-un proces general de consultare și adoptă actele respective. Punctul nou adus de tratatul de la Lisabona este că actul uh, respectiv intră în vigoare doar dacă Parlamentul și Consiliul nu formulează o obiecție. Uh, în practic, acest lucru înseamnă că Parlamentul dispune de un drept de, de veto. Există un termen limită, două luni care pot fi prelungite cu alte două luni în funcție de natura actului legislativ. Cel mai important lucru pe care uh, trebuie să-l uh, reținem este că în momentul în care Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care obiectează unui act delegat, actul respectiv nu mai poate fi adoptat de comisie. Acesta este un aspect foarte important din punct de vedere procedural și există un nou aspect în urma tratatului de la Lisabona. Parlamentul, dar și Consiliul pot retrage competențele pe care le-au acordat Comisiei. Adică Parlamentul poate uh, transmite Comisiei Europene că nu mai poate adopta uh, acte delegate și nu este vorba de un act uh, delegat uh, uh în sine, ci uh, de toate uh, actele delegate viitoare. Din punctul de vedere al procedurii, dacă legiuitorul decide să confere competențe Comisiei Europene de a adopta acte de punere în aplicare. Aici există o diferență procedurală. Comisia trebuie să consulte în mod oficial uh, comitete din care fac parte experți din, state, din statele membre, experți în anumite domenii. După procedura de, de consultare, Comisia poate adopta acest uh, act de punere în aplicare. Parlamentul dispune în acest caz de un așa numit drept de examinare. Uh, Parlamentul își poate exprima opinia că un anumit act merge prea departe, dar Comisia nu este obligată să uh, țină cont de acest aviz. Este obligată să revizuiască, să reanalizeze actul respectiv și să informeze Parlamentul care sunt intențiile. Deci, dar oricum prerogativele Parlamentului sunt reduse când vine vorba de actele de punere în aplicare în comparație cu actele delegate. Și acum dau cuvântul colegii mele din nou. Deci, pe scurt, uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a dus cu sine mai multe probleme pentru că Existau divergențe de opinii pe parcursul negocierii unui act legislativ. În general, Parlamentul considera că o anumită dispoziție trebuie guvernată prin acte delegate. Pe de altă parte, Consiliul pare să fi preferat mai degrabă acte de punere în aplicare și, de fapt, acest lucru a reprezentat un obstacol în negocierea multor uh, dosare și foarte multe dosare au fost blocate din, acest, uh, din aceste motive. În Parlament, conferința președinților a adoptat o, a adoptat o abordare orizontală în anul 2012. Inițial, aceste puncte erau discutate întotdeauna la sfârșit pentru că se discutau punctele tematice și apoi, la sfârșit, Uh, Parlamentul se regăsea în situația în care fie un dosar era blocat, fie ceda în fața poziției Consiliului. Deci Consiliul a decis că va trebui să analizăm situația caz de la caz. Uh, Comisia juridică se poate cere un aviz și din partea Comisiei juridice și apoi se, se poate lua decizia dacă este vorba de acte uh, delegate sau acte de punere în aplicare. Și echipele de negociere, echipelor de negociere li s-a cerut să atragă atenția asupra uh, acestui punct, să se discute de la bun început dacă este vorba de acte delegate sau acte de punere în aplicare, astfel încât acest punct să nu mai fie discutat la sfârșitul uh, negocierilor. În general, Abordarea uh, Parlamentului este guvernată de uh, articolul 105. Actul delegat este transmis Comisiei uh, responsabile, deci Comisia pentru Pescuit va discuta actele delegate care vor fi adoptate în urma reformei politicii comune de pescuit, adoptării regulamentului privind afacerea de pescuit și așa mai departe. După ce primiți aceste acte, puteți adopta o rezoluție motivată prin care vă exprimați obiecția față de aceste acte sau uh, puteți spune de la bun început Comisiei Europene că sunteți de acord cu un act delegat um, sau puteți extinde perioada limită de două luni sau nu puteți să luați sau puteți să uh, renunțați la uh, Uh, vreo acțiune anume, ceea ce înseamnă, de fapt, că Parlamentul își, acordă, își uh, dă acordul. Ce se întâmplă în practică este ceea ce am văzut că s-a întâmplat în Comisia Agri. Uh, Comisia se consultă cu Parlamentul dinainte în legătură cu actele, cu actele delegate, tocmai pentru a se asigura că Parlamentul nu va refuza un act delegat. Cred că este vorba de o bună practică din acest punct de vedere. Dacă, o, dacă nu a fost adoptată o obiecție de către o comisie parlamentară, un grup politic poate face acest lucru mai târziu în plenară. Articolul 106 guvernează situația actelor de punere în aplicare și, după cum am spus, aici prerogativele Parlamentului sunt uh, reduse și avem, uh, avem o broșură din care puteți obține toate informațiile relevante și, în general, dacă aveți o întrebare legată de vreun dosar anume sau o întrebare generală, Secretariatul Comisiei pentru Pescuit vă stă la dispoziție împreună cu noi și vă mulțumesc pentru atenție. Merci tous les cas euh, pour cette présentation. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această prezentare. Dragi colegi, dacă vreți să interveniți, vă rog să ridicați mâna. Isabel Toma a cerut să intervină. O să-i dăm cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamnelor pentru prezentarea dumneavoastră care este clară uh, pe o temă care are o natură tehnică mai pronunțată. Aș vrea să vă pun mai întâi o întrebare. La cât estimați uh, numărul actelor delegate în ceea ce vește Comisia Pescuit pe an? Nu vă cer o cifră precisă, ci o estimare. Și Vă pun această întrebare, mai ales pentru că ați spus-o, este vorba de o competență delegată de Parlament Comisiei și teama pe care o avem este că uh, în locul unei delegări să fie vorba de o, uh, un cec în alb pentru că uneori uh, avem o putere pe hârtie. Ați spus-o, vom avea la dispoziție două luni vom avea două luni, dar uh, timpul procedurilor în uh, Parlament sunt mult mai lungi decât atât. Asta ar însemna că vom avea obligația să facem o obiecție de uh, principiu, nu văd cum putem să facem acest lucru pentru a bloca mașinăria. Nu, asta este însă dorința noastră. Și de asemenea s-a menționat faptul că în Parlament poate că ar trebui să uh, ne uh, punem întrebarea de ce, dar nu avem proceduri pentru verificarea acestor acte delegate. Dacă e vorba de vreo sută de acte delegate pe an, ne descurcăm. Însă, din păcate, cred că e vorba de mii de acte delegate pe an și, confruntați cu astfel de situație foarte cinstit, vă spun că ne vom confrunta cu serioase probleme. Fie pur și simplu delegări de competențe sistematice, ceea ce nu este în spiritul tratatului, sau în momentul uh, timpului de legislare, legiferare să precizăm ceea ce dorim sau, și asta este întrebarea pe care vreau să vă o pun, avem două o luni pentru a obiecta, dar dat fiindcă e vorba de o competență delegată, putem să revenim asupra unor date sau asupra altora. E foarte posibil ca după întoarcerea textului să constatăm că există probleme și să fim obligați să relegiferăm un act delegat. Nu am ajuns însă la această fază, dar cred că trebuie să discutăm împreună pentru a ști și noi în cadrul Parlamentului, pentru a ști cum să putem să îmbunătățim uh, lucrurile. Mulțumesc, Isabel. Îi dau cuvântul domnului Corbeț. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc pentru explicațiile excelente, foarte clare. Tot ceea ce pot să spun este că sistemul anterior era unul mult mai prost. Desigur, este normal ca în toate sistemele legislative parlamentare să existe proceduri prin care se delegă uh, punerea în aplicare ramurei executive. Există asemenea proceduri în toate statele membre, în țara din care provin eu. Uh, guvernul este însărcinat să pună în aplicare diferite acte legislative, în Belgia printr-un decret uh, regal și așa mai departe. Este o situație normală, însă este important să găsim echilibrul potrivit și până la urmă depinde de noi, de legiuitori, în momentul în care adoptăm actul legislativ, să decidem care sunt prerogativele pe care dorim să le delegăm. Și nu este o situație foarte ușoară, pentru că, pe de-o parte, nu, de, nu, nu ne dorim să uh, luăm deciziile mergând până în cel mai mic uh, detaliu. Pe de altă parte, nu ne dorim să oferim un cec în alb care să ofere uh, competența de a schimba spiritul unui act legislativ uh, fără influența Parlamentului. Mai de mult, în momentul în care delegasem o prerogativă, asta fusese Comisia lucra împreună cu comitete formate din funcționari din statele membre. Existau atât de multe asemenea comitete încât s-a creat acest termen de comitologie. Eu am participat la negocierile din urmă de 10 ani, în, care, în urma cărora noi am obținut primul, pentru prima dată acest drept de veto și în urma a tratatului de la Lisabona, avem și dreptul de a revoca uh, delegarea de, de competențe în anumite uh, situații. Dar există acum două sisteme, de fapt. Când delegăm prerogative, este vorba de acte delegate, caz în care avem, avem dreptul de a revoca acest, uh, de a revoca acest act sau de a obiecta deci este un drept pe, de care dispunem acum și de care nu dispuneam înainte. O îmbunătățire a situației. Însă, când vine vorba de actele de punere aplicare, aici renunțăm uh, aproape pentru totdeauna la aceste prerogative. Aici cred că trebuie să fim foarte precauți să recurgem la acest instrument doar pentru aspectele care sunt într-adevăr foarte tehnice. Uh, dacă vom găsi echilibrul potrivit, cred că sistemul nou va reprezenta o îmbunătățire importantă în comparație cu situația dinainte adoptării tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, Gabriel Mato. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste explicații. În, cele, în ceea ce privește cele spuse de doamna Isabel, Uh, Thomas, care a spus că avem la dispoziție două luni pentru a ne exprima obiecția. Eu nu așa înțelesesem lucrurile, am crezut, eu am înțeles că în două luni trebuie să adoptăm actul delegat, după care mai avem la dispoziție alte două luni. Și dacă nu se exprimă nicio obiecție, atunci procedura continuă din punctul de vedere al prelungirii termenului limită acestei perioade. când pot fi formulate aceste obiecții? obiecții uh, putem prelungi în mod automat această perioadă de două luni. Pentru că, în celălalt caz, lucrurile sunt clare. Dacă nu există nicio obiecție, lucrurile sunt clare. Sau dacă se formulează o non-obiecție timpurie. Deci, care este momentul uh, relevant pentru formularea acestei, uh, acestei obiecții în cadrul acestor două luni? Care este punctul în timp relevant? Care sunt termenele uh, limită pentru a formula aceste obiecții? Nu cred că poate fi vorba de doar două luni. Mă gândesc că există și o perioadă de timp anterioară prin care comisia um, ajunge la concluzia dacă a fost formulată obiecție sau nu. Și apoi actul delegat va fi discutat în cele două, două luni. O să dau uh, cuvântul vicepreședintelui uh, nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru interpretarea uh, diferită a acestor acte delegate, acte de punere în, în aplicare. Prezentarea a fost una uh, fermecătoare, însă noi trebuie să fim foarte precauți. Îmi pare rău uh, să spun acest lucru, însă diavolul se ascunde deseori în detalii și mai ales când vine vorba de punerea în punere aplicare a regulamentului de bază și apoi a Fondului pentru Afaceri Maritime și Pescuit, Parlamentul, care este legiuitor și conferă, delegă Uh, competență uh, comisiei uh, are nevoie de un feedback, de un răspuns din partea comisiei. Deci trebuie să știm care sunt soluțiile găsite de comisie în urma delegării acestor prerogative. Și doamna Toma ne-a prezentat foarte frumos uh, situația. Poate ne vom găsi în situația în care va trebui să urmărim ce se întâmplă nu doar cu 100 de acte delegate, ci chiar cu un număr mai mare. Uh, este o problemă uh, și din punctul de vedere al personalului de care uh, dispunem și avem nevoie de un uh, sistem de alertă, de avertizare timpurie pentru a ști uh, Uh, care sunt actele delegate în pregătire de către Comisia Europeană și care sunt soluțiile la care se gândește Comisia Europeană. Este vorba până la urmă de folosirea diferitelor uh, utilaje, uh, camere de supraveghere video și așa mai departe, pentru că noi am discutat uh, teoretic toate aceste, uh, toate aceste aspecte. Uh, pare rău, nu văd care este numele colegului nostru care a, care a, discu- a, a participat la negocierea tratului de la Lisabona, dar este domnul Coburn. A, pe bună dreptate a spus. Prin tratatul de la Lisabona am uh, primit anumite noi prerogative. Trebuie, și este foarte important ca prin sistemul de raportori dispunem de doi uh, responsabili în comisie care însoțesc această pro, procedură comitologică. Și astfel putem spune care sunt rezultatele, pentru că noi, sunt, noi vom fi întrebați de către pescarii de la noi de acasă ce anume ați făcut, pentru că pescarii nu vor spune uh, ce, uitați ce a făcut comisia, ci uh, vor spune, voi sunteți aleșii noștri, deci sunteți responsabili, deci avem nevoie, avem nevoie de a ne implica în acest uh, sistem. Euh, euh, Dacă nu mai sunt alte lor de cuvânt, atunci un coleg a spus înainte că procedura Pro... Maybe start with the issue of delays. O să încep cu întârzierile, care sunt o chestiune mai degrabă tehnică. Am primit uh, actele delegate în toate limbile și pentru toată lumea acum termenul începe să a intrat în vigoare, deci uh, în momentul în care o echipă de negociere stabilește un termen, două luni sunt norma în general, dar poate să fie și mai mult de două luni. Dacă câteodată poate să se ajungă și la 2 plus 2, cam aceasta este regula Câteodată este două luni, așadar, dar se poate ajunge și la mai mult. Din momentul însă din care am primit actul delegat, sunt două luni pline, în care dacă Parlamentul nu a făcut nimic, este considerat că acesta este termenul până la care se poate obiecta. Dacă considerați că este vorba de un act delegat de care nu sunteți siguri, puteți să cereți o extindere și regula 155 uh, uh, prevede ca președintele de comisie să scrie o scrisoare comisiei și Consiliului să informeze că doresc o extindere a perioadei. Este o procedură destul de simplă. Dacă s-a extins o dată la două luni plus încă două, atunci, dacă mai doriți încă o extindere, trebuie să mai folosiți altă procedură. Însă, cred că procedura de termene este extrem de simplă. Regula spune că puteți decide să numiți un raportor sau nu, în ceea ce privește cifrele, pentru ca să revin la problema cifrelor, în legătură cu numărul de acte delegate pe care le avem, pentru momentul de, în momentul de față, numai textele noi în codecizie pot să, să fie afectate vorbim de textele legislative care au cu toatele cam 10 acte delegate. Se poate însă să aveți și mai multe delegații da, date, așadar până la 10 se, poate, se pot da. O comisie care dorește, de exemplu, să atribuie mai multe acte delegate, poate să ajungă și la 100-150 de acte delegate. Este o procedură care funcționează. Cred însă că în momentul uh, în care se va dori o schimbare, se va mai discuta această regulă, dar cred că aceste cifre nu este foarte greu de uh, de stabilit. În orice caz, Comisia s-a hotărât să ne ofere toate textele pregătitoare, avem acces la toate documentele din grupurile de experți și există și posibilitatea ca înainte de transmiterea actului delegat să se uh, facă o reuniune a coordonatorilor și uh, să se ceară informații despre ceea ce este prevăzut. Cred că este vorba de o practică foarte bună. Există însă o planificare foarte clară pentru pe care o puteți, uh, o puteți consulta. În orice caz, puteți să vă organizați, cred eu, după acest, acest regulament activitatea. Cea mai bună expertiză în domeniul actelor delegate sunt, uh, este la persoanele care au negociat textul de bază, care, pe care le mai găsiți însă. Textul de bază este important pentru că atunci acesta este, va fi cunoscut și de către cei care l-au negociat, bineînțeles, și poate să vă ajute. Negocierile între Consiliu și Parlament uh, au fost uh, destul de ample și Comisia de obicei uh, primea înainte delegări foarte generale, însă acum există mai multe detalii posibile de implicat în codecizie și dacă era vorba de o măsură de punere în aplicare, atunci uh, lucrurile stăteau altfel. Cred oricum că suntem cu toții încă într-o fază de incipientă de învățare a acestor proceduri, dar există destul de multe proceduri deja din ultimii ani care pot fi folosite pentru, text, uh, pentru a putea înțelege textele de bază. Nu mai am nimic de adăugat. Cred că, în orice caz, uh, este o, important să fim foarte precauți când e vorba de codecizie, pentru că altfel oricum uh, e, e mai complicat. Cred că am răspuns și la ceilalți colegi. Ideea ar fi ca să nu se să, să fim informați mai departe de către comisie și la sfârșitul codeciziei. Noi suntem uh, conștienți că codecizia merge după aceea în faza de implementare. Merci, Madame Blo, uh, pour, uh, pour ces explications. Mulțumesc, doamna Blo, pentru aceste explicații. În ceea ce privește schimburile de vedere cu Comisia în amonte, ceea ce am anticipat, pentru că prevedem uh, astfel de ocazii uh, pentru a evita uh, chestiunile care ar putea să apară ulterior în ceea ce vește actele delegate. E adevărat că în tratatul de la Lisabona, care a fost ratificat, trebuie să aplicăm acest tratat în totalitatea sa. E adevărat că ajungem la primele rapoarte care privesc aceste acte delegate. Așadar, mulțumesc doamna Blou, mulțumesc colegilor dumneavoastră pentru aceste explicații. Vor exista precizări pe marginea acestui dosar, care este foarte important pentru noi, în ceea ce fește uh, politica comună în domeniul pescuitului. Mulțumesc, dragi colegi. Acum, dacă doriți, o să trecem la punctul 7 uh, de la ordinea de zi, obligația de debarcare. Comisia va prezenta propunerea sa. Ernesto a venit. Apoi o să dau cuvântul raportorului din umbră și celor care doresc să spună punctul de vedere pe această temă. Și uh, o remarcă. Vă reamintesc că propunerea vizează uh, reglementarea unor disparități uh, între regulamentul de bază și alte regulamente în vigoare unele elemente din regulamentul în vigoare ar trebui eliminate sau modificate pentru a uh, elimina această uh, incompatibilitate și obligațiile de debarcare. Trebuie să eliminăm sau să modificăm o serie de dispoziții care uh, contravin acestei uh, dispoziții. Comisia a propus deja șapte regulamente, de a modifica șapte regulamente, spune președintele, uh, Modificările propuse de comisie rămân în cadrul eliminării incompatibilităților între aceste regulamente și obligațiile de debarcare, dar alte prevederi merg dincolo de acest exercițiu. Această propunere a fost depusă la sfârșitul celei de-a șaptea legislaturi și procedura nu a fost încheiată. Comisia a prezentat uh, propunerea sa pe 11 februarie 2014 și a acceptat să prezinte din nou propunerea sa. Așa cum am spus uh, uh, mai devreme, după prezentare dau cuvântul raportorului și celor care doresc să spună uh, punctul de vedere. Mulțumesc Comisiei pentru că a venit să-și prezinte punctul de vedere încă o dată. Este cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Mulțumesc, bună ziua, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să-mi exprim uh, satisfacția pentru a fi din nou în fața acestei comisii, uh, într-o comisie în care cunosc foarte multă lume și în care cooperarea între serviciile DG Mare și comisia dumneavoastră uh, funcționează foarte bine și sper că va fi continuată și ameliorată pe viitor în măsura în care se poate acest lucru. Față de această propunere, consider că este foarte important să amintim, mai ales noilor membri acestei, ale acestei comisii, că odată cu reforma PCP, pe care colegislatorii au adoptat-o anul trecut, unul din elementele cel mai importante este, în mod evident, și acordul pe necesitatea de a interzice debarcările într-o manieră treptată. Aceasta este valabil și pentru, mai ales pentru anumite specii de pești pelagici. Având în vedere că Reforma a fost extrem de complexă. Comisia noastră a făcut tot posibilul pentru ca această nouă politică a pescuitului să poată să fie uh, introdusă gradual și să fie în același timp foarte eficientă. În legătură cu acest obiectiv, există două obiective esențiale pentru uh, a realiza obiectivul, deci pe 1 uh, ianuarie 2015, primul jalon, la care trebuie să se aplice interdicția de aruncare înapoi. Planurile care trebuie să fie pregătite pentru noua uh, regionalizare vor trebui să țină cont și de acest nou regulament. În ceea ce privește planurile uh, regionale de aruncare a capturilor, va urma o prezentare de către statele membre a planurilor lor și uh, aceasta va fi foarte pozitivă, chiar s-au depășit așteptările comisiei și comisia poate să adopte acte delegate care să poată converti aceste planuri uh, care au fost prezentate de comun acord de către statele membre în uh, drept comunitar. Suntem deci în calendar, în grafic și putem să ținem cont de drepturile celor doi legislatori în continuare. Sperăm însă ca elementul fundamental al punerii în aplicare a acestor planuri regionale să fie gata înainte de sfârșitul anului. După cum ați văzut și ați uh, citit în introducerea acestui raport, uh, se vede că există anumite prevederi ale dreptului comunitar actual care sunt incompatibile cu noile obligații care vor intra în vigoare începând cu 2015. Exemplul care este cel mai simplu de înțeles uh, printre toate celelalte exemple este că începând cu 2015, pentru herring, de exemplu, în Marea Nordului, dacă pescarii vor uh, pescui un herring de talie de mărime reglementară nu va trebui să-l arunce. Dacă nu este reglementar, vor trebui să-l debarce și să-l contabilizeze. Punerea în aplicare a măsurilor tehnice de astăzi prevăd că în momentul în care pescarul pescuiește un herring prea mic, va trebui imediat să îl uh, debarce. Deci suntem în fața a două prevederi care, dacă nu sunt uh, compatibile, începând din 1 ianuarie 2015, vor duce la o situație foarte complicată. Deci este necesar, după cum a spus domnule președinte, ca anumite dispoziții care există acum în dreptul comunitar să fie modificate pentru ca să nu mai existe incompatibilități cu noua obligație de a nu arunca înapoi capturile. Propunerea Comisiei merge deci în două direcții care sunt oarecum diferite și este important să le explicăm mai ales la nivel parlamentar pentru că parlamentarii nu toți au participat la dezbaterile anterioare. Avem, pe de o parte, tehnicile de conservare în anumite cazuri, dar anumite cazuri sunt incompatibile cu noua obligație de a uh, arunca capturile înapoi. Deci, în acest caz, nu există nicio alternativă. Unele din aceste dispoziții care există deja trebuie să fie modificate. Dacă nu, se va ajunge la confuzie. Cam atâta despre măsurile tehnice de conservare. Mai există însă și o altă întrebare pe care vrea să o abordeze comisia, și anume măsurile de control. Nu este vorba aici numai de o problemă de incompatibilitate între dispozițiile vechi și dispozițiile noi, dar, fiind dat că este vorba și de o nouă obligație care nu era prevăzută în regulamentul de control, această obligație de, res, de descărcare, obligația de control se va regăsi fără instrument juridic uh, aferent pentru a putea cu adevărat să facă eficientă această nouă prevedere. Nu e vorba deci de faptul că există măsuri incompatibile, ci e vorba de lacune care se, pe care le întâlnim și dacă dorim ca noua obligație să fie și ea uh, controlată, atunci trebuie să adăugăm un dispozitiv. Trebuie deci să se facă această distinție clară. Există două situații diferite care amândouă însă sunt importante pentru că este nevoie de un mijloc de control. Dacă nu există mijloc de control, mai ales pentru PCP, nu este un lucru bun. Începând de la aceste premize, putem să spunem că este important, domnule președinte, și să adoptăm acest regulament înainte de sfârșitul anului. Comisia a înțeles că procedurile instituționale sunt o problemă și noi avem o procedură instituțională și am înțeles foarte bine care sunt dificultățile practice pe care putem să le întâlnim pentru a putea da un aviz și pentru a putea ajunge la trilog cât mai repede. Dacă nu putem să respectăm însă toate aceste termene, vom fi un, în incapacitatea de a respecta uh, ceea ce le-am propus pescarilor. Dacă regulamentul omnibus însă nu se va adopta până la sfârșitul anului, celălalt regulament va intra în vigoare. Nimeni nu considera însă că dispozitivul în domeniul uh, descărcării putea să intre în vigoare atât de repede, dar totuși, chiar dacă relansăm dezbaterea, se va aplica oricum și la 1 ianuarie 2015 una dintre celelalte prevedere. Așadar, trebuie să facem ceva cât mai repede pentru ca să-i ajutăm pe pescari. Cred că există două elemente pe care să putem să le discutăm uh, din propunerea Comisiei. În primul rând, tot ceea ce propune Comisia este necesar pentru a ne asigura că nu există nicio confuzie la 1 ianuarie. V-ați exprimat o opinie și Comisia înțelege foarte bine această discuție și speră ca colegislatorii să se pună de acord cât mai repede în uh, măsura în care considerați că uh, Există anumite propuneri ale Comisiei care nu sunt necesare sau absolut necesare până acum. Însă ceea ce este și mai important este ca și Comisia să asiste uh, personal pentru ca să, uh, să înțeleagă că nu folosim acest regulament uh, fără să existe o o modificare înainte de sfârșitul anului. De fiecare dată când facem o propunere, colegislatorii, și așa sunt organizate lucrurile, nu se limitează la încercarea de a elimina sau de a schimba ceea ce a propus Comisia, ci încearcă să includă și idei noi. Este absolut legitim ca Parlamentul și Consiliul să propună măsuri noi tehnice sau să propună măsuri noi în general de control. Ceea ce este important însă, domnule președinte, este că dacă vreți să faceți acest lucru, nu-l faceți în această propunere. Comisia lucrează în acest sens și are ca scop noi măsuri tehnice, avem uh, intenția să vă prezentăm și anul viitor un set de măsuri și suntem într-un proces de consultare acum. Cons- cunoașteți probabil documentul de consultare care a fost prezentat uh, comisiei și vreau să vă spun că comisia noastră este disponibilă pentru a discuta cu comisia dumneavoastră și pentru a găsi cele mai bune căi pentru ameliorarea toate, tuturor dispozițiilor tehnice. Dacă vreți, putem să discutăm în profunzime toate aceste chestiuni tehnice, dar în afara propunerii ca atare. Chiar și pentru regulamentul de control, aceeași regulă, vă rog. Suntem la anul, la 5 ani după aplicarea prim, de prima dată a acestui regulament de control, deci trebuie să facem și un raport de evaluare. Dacă în acest context sau la Consiliu nu ă, considerați că s-a făcut destul, trebuie să mai discutăm într-un raport viitor pe măsurile tehnice despre aceste probleme, dar vă rog să nu încercăm să introducem modificări aici în acest document. Este clar, cred eu, mesajul meu, domnule președinte, Comisia este gata să facă tot posibilul pentru a facilita un acord cât mai repede pentru ca acest regulament să poată să fie adoptat înainte de sfârșitul anului și pentru ca să se evite confuzia între pescar până la 1 ianuarie 2015. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am primit mesajul dumneavoastră, l-am înțeles. Vreau acum să dau cuvântul colegilor și vom începe, deci, cu domnul Blanco Lopez. Vă rog. La obligación de desembarque es junto con el rendimiento máximo sostenible. Obligația de debarcare împreună cu randamentul maxim uh, durabil reprezintă una din premisele fundamentale ale reformei uh, politicii comune de pescuit. Trebuie să ne asigurăm că legislația adoptată țină seama de necesitățile țărilor noastre. Dacă ne dorim ca această reformă să fie pusă în aplicare într-un mod eficient și durabil în același timp, Trebuie să ne asigurăm că durabilitatea este asigurată și din punctul de vedere uh, socioeconomic pentru industrie, pentru întreprinderea de pescuit și trebuie să fim realiști din punctul de vedere al termenelor limită. Acestea trebuie să le analizăm cu mai mare detaliu pentru a ajunge la un consens general. Avem nevoie de măsuri rezonabile, echilibrate, care nu subminează viața pescarilor, care permite continuarea pescuitului într-un mod normal, ținându-se cont de anumite restricții de mediu. Sunt sigur că raportorul, care este și președintele comisiei noastre, se va achita în mod adecvat de, de sarcina care îi revine. Raportorul și președintele sunt aceeași persoană. <laughs> Je passe la parole maintenant à Yann. Yann. Dau cuvântul lui Yann acum. Thank you, President. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Lucrăm, sperăm, dacă nu la înlocuirea, ci la uh, evoluarea gestionării pescuitului despre care în trecut s-a spus că a fost un uh, eșec, inclusiv uh, această, inform- această afirmație a fost făcută de Comisia uh, Europeană pentru că procesul decizional era unul deficient și s-a ajuns la consecințe nedorite deseori în urma dorințelor, dorinței de a revizui acest regulament care guvernează activitatea foarte diferită în sine, acoperând diferite zone geografice, diferite specii de, de pești. Deci, nu nu cred că ar trebui să um, amestecăm Uh, lucrul atunci când discutăm despre această parte atât de importantă a reformei politici, politicii uh, comune de pescuit și anume de obligația de, de, de debarcare. Știm că um, în foarte multe cazuri regulamentul în sine existent a dus la uh, acest fenomen al aruncării înapoi în mare a peștilor uh, prinși. Deci, suntem hotărâți să punem capăt acestei practici, dar trebuie să găsim o soluție care urmează să funcționeze cu adevărat. Și mă refer, uh, fac o legătură cu discuția anterioară privind actele uh, delegate, uh, și la această abordare de gestionare în cel mai mic uh, detaliu a tuturor uh, punctelor, punctelor relevante, eu cred că această parte din noua politică comună de pescuit care permite o descentralizare, o regionalizare a procesului decizional uh, va putea fi foarte bine testată printr-o asemenea prevedere, dar Uh, cei care își doresc cel mai mult ca cons- conservarea să fie un adevărat pe viitor sunt de fapt pescarii și până la urmă pescarii pot juca un rol mai mare când vine vorba de hotărârea detaliilor prin care se pot obține principiile generale. Știți foarte bine că um, în Scoția am lucrat foarte mult din acest punct de vedere înaintea reformei politicii, politicii comune de pescuit am căutat posibilități de a reduce la un minim această practică de a arunca înapoi în, în mare peștilor prinși, dar pe o bază voluntară. Deci cred că trebuie să încurajăm mai mult asemenea abordări și să nu le descurajăm prin adoptarea unor uh, dispoziții care nu vor avea impactul uh, scontat. Din punctul de vedere al uh, calendarului, înțeleg că este nevoie de măsuri rapide și eu mă întreb dacă toate propunerile noastre și reprezentantul Comisiei s-a întrebat dacă toate propunerile noastre sunt absolut necesare. Trebuie într-adevăr să ne întrebăm dacă toate aceste propuneri sunt absolut necesare pentru spe- speciile de pești pelagici, care sunt cele afectate din anul 2015. Ar trebui să ne concentrăm asupra măsurilor necesare și eficace pentru sectorul respectiv și să nu adoptăm prevederi care apoi este posibil uh, să trebuiască să le modificăm pe viitor. Există anumite îngrijorări în acest uh, sector uh, exprimate în cadrul diferitelor contacte pe care le-am avut cu reprezentanții acestui sector. Una dintre ele este următoarea. Am dori să aflăm din partea Comisiei Europene dacă uh, ne poate asigura că, indiferent de uh, dispozițiile puse în aplicare prin acest uh, regulament, ele vor fi uh, egale pentru toate vasele state, din statele membre care sunt active în diferite zone, uh, Există anumite teze din acest text pe care cred că ar trebui să le analizăm cu mai mare atenție. Se sugerează, de exemplu, că uh, capitanul unui vas să poată, înainte de a demara activitatea de pescuit, să specifice deja ce pești, uh, ce pești urmează să prindă, Desigur, există diferite uh, instrumente uh, prin care se poate stabili ce pești urmează, ce pești pot fi prinși, dar nu poate fi estimat atât de precis componența capturii dinainte. și, nu știu, poate asemenea estimări pot fi uh, greș- uh, nu pot fi adevărate datorită unor fenomene naturale, cum ar fi peștii care circulă prin uh, apă dintr-un punct în altul. Deci, cred că va trebui să ne gândim la toate aceste puncte care îngrijorează pescarii. Cred că aceste puncte sunt interesante și pentru membrii Uh, comisiei noastre și, desigur, trebuie să respectăm calendarul care a fost uh, stabilit deja. Mulțumesc, Ian. De la Ian voi trece la un alt uh, Ian. Domnul și dau cuvântul domnului Duncan. Thank you very much, Chairman. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am lucrat timp de 8 ani împreună cu pescari din uh, Scoția și uh, aceștia mi-au, uh, și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește adoptarea acestei obligații de debarcare, pentru că se întreabă cum vor funcționa lucrurile în practică. Ei sunt îngrijorați în primul rând uh, de posibilitatea de a fi obligați să păstreze pește care nu este uh, adecvat uh, consumului de către uh, de către oameni și acest lucru aduce cu sine, desigur, costuri suplimentare. În viitorul apropiat, Uh, pescuitul pelagic uh, este cel care va trebui să pună în aplicare această, um, această dispoziție. Lucrurile nu vor fi atât de dificile din acest punct de vedere, dar când vine vorba de pescuitul unor specii mixte, mai ales în Marea Nordului, aici cred că vom avea consecințe uh, neașteptate care vor uh, influența viața tuturor uh, pescarilor. După cum a spus antevorbitorul meu, este foarte greu să anticipezi ce anume vei uh, prinde într-o, în, în plasă. Poate fi vorba de cod de alte, de alte specii și până la urmă trebuie să rămânem uh, foarte atenți și trebuie să luăm soluția, să adoptăm soluția uh, potrivită, pentru că regulamentul pe care îl adoptăm noi trebuie să garanteze că pescarii nu vor fi confruntați cu consecințele, consecințe nedorite aduse, de exemplu, de actuala politică de pescuit comun. Mulțumesc, uh, Ian. Dau acum cuvântul domnului Corbett. Vă rog. Desigur, întotdeauna diavolul se ascunde în detalii, dar nu cred că în termeni generali trebuie să fim de acord cu ideea de a avea o abordare care să se limiteze la ceea ce este necesar în acest moment și să nu ne gândim la alte posibilități. Cred că, într-adevăr, avem nevoie de accelerare a procedurilor, lucru care reprezintă o provocare, ținând cont de procedurile interne pe care trebuie să le respectăm. Însă, provocările cu care ne uh, confruntăm uh, noi nu înseamnă nimic în fața dificultăților cu care se vor confrunta pescarii dacă nu vom alinea vechea legislație noilor uh, cerințe. Pentru că nu ne dorim să ajungem la o situație în care în fața tribunalelor se va ajunge la un număr mare de cazuri și se va ajunge la interpretări diferite și la obligații conflictuale impuse pescarilor. Deci trebuie să stabilim detaliile în mod adecvat, dar trebuie să facem acest lucru cât mai repede posibil și uh, dumneavoastră, domnule președinte, în calitatea de raportor, vă revine o responsabilitate deosebită. Vă mulțumesc. Dau cuvântul colegii noastre, doamna Lăvin. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Trebuie să spun că sunt uh, încântată și bucuroasă să aud de la dumneavoastră uh, că sunteți uh, încântați uh, de progresele făcute de statele membre în ceea ce privește uh, planurile de aruncare în mare. Cred că este încurajator și mă face să fiu optimistă faptul că statele membre au deja astfel de planuri de aruncare înapoi în mare. Comisia pare să fie încântată de aceste planuri și asta ne dă speranțe pentru viitor. Cred că uh, Colegii trebuie să uh, ia acest lucru drept un semn că micromanagementul uh, de care uh, ne-am uh, temut nu o să procedeze bine. Eu sunt foarte încântată de acest lucru pentru că uh, Ehm, nu cred că putem să avem competența să discutăm uh, toate amănuntele tehnice, cum ar fi uh, uh, mărimea ochiurilor de plasă și așa mai departe. Știu de asemenea faptul că Consiliul și-a conturat poziția în ceea ce privește propunerea asupra care vom lucra aici, uh, și s-a ajuns uh, la un uh, acord de compromis, dacă nu mă șer, în iunie. Aș dori să îl întreb pe domnul Penias de la Comisie dacă este mulțumit de acest compromis, așa cum păreți a fi mulțumit de planurile de aruncare în mare sau uh, considerați că poziția Consiliului este deja în uh, poziția asupra a puteți sau pe baza a puteți să lucrați. Uh, sigur că noi nu trebuie să ne depărtăm foarte mult de poziția uh, la care a ajuns uh, Consiliul. De asemenea, aș dori să fac o observație cu caracter general în ceea ce privește această muncă. Uh, îngrijorarea că facem aici lucrurile în uh, grabă uh, este o exagerare. Cred că această dezbatere uh, are loc în Europa din anii 80 și întotdeauna au fost exprimate îngrijorări și plângeri în legătură cu consecințele unei interdicții a aruncării peștelui înapoi în mare în legătură cu consecințele uh, accidentale uh, ale acestei interdicții. Știm care sunt uh, consecințele nedorite ale inexistenței unei astfel de uh, interdicții. Uh, potrivit unor uh, estimări, se aruncă uh, în mare uh, de către pescari între 5.000 și 8.000 de tone de pește. Vrem să evităm acest lucru și acesta ar fi un prim pas către uh, eliminarea unor astfel de situații. Cred că cea mai bună modalitate este să uh, avem acest uh, regulament de armonizare, apoi în ceea ce privește detaliile, regulamentul tehnic și măsurile de control, așa cum a spus uh, Comisia, uh, există noi propuneri asupra cărora se lucrează și vom avea ocazia să ne spunem punctul de vedere asupra acestora președintele. Mulțumesc, Peter van Deren. Trebuie să spun că am impresia că se conturează o mare problemă la orizont, și anume diferența între uh, hârtii, documente și legislația pe care trebuie să o prelucrăm cu o viteză foarte mare, pe de-o parte, și realitate pe de altă parte s-au exercitat uh, presiuni ca să rezolvăm această problemă până în ianuarie. Ce înseamnă însă asta în realitate, domnilor? Știm că există probleme mari în domeniul pescuitului atunci când e vorba de punerea în aplicare a noilor dispoziții. Asta e un prim uh, aspect. În al doilea rând, nu sunt uh, entuziasmat de planurile uh, regionale de pildă în legătură cu probleme legate de controle. E vorba de o chestiune esențială. Nu înțeleg de ce Comisia este atât de mulțumită uh, de uh, cât de minunate sunt aceste planuri regionale, pe cum, pentru că controlul și punerea în aplicare sunt aspecte esențiale, mai ales când e vorba de terțe țări care pescuiesc în apele Uniunii Europene. Un al treilea punct, domnilor Mă întreb dacă presiunea la care vom fi supuși acum uh, este împotriva abordării noastre. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, trebuie să analizăm chestiuni legate de control și punere în aplicare și asta ne aduce la o chestiune foarte importantă. Care este planul B al uh, Comisiei? Uh, ce se va uh, realiza în aceste luni. Mă îndoiesc că va fi uh, ceva uh, semnificativ. Președintele, mulțumesc, Peter. Doamna Bilbao? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru explicațiile date. Cred că provocările uh, pe care le presupune reforma PCP uh, sunt legate de durabilitatea și profitabilitatea, rentabilitatea activității de pescuit. Trebuie să existe o politică, o uh, politică și o legislație în domeniu coerentă și uh, trebuie să avem grijă cu punerea în aplicare, de la care în mare va fi uh, interzisă. S-a vorbit însă și de o aplicare treptată, graduală. Însă, am mai auzit uh, acest lucru spus uh, oamenii de știință care lucrează în instituțiile europene uh, au uh, aprofundat uh, această chestiune și ne-au prezentat-o. Sunt de acord că trebuie să punem capăt aruncărilor în mare, însă totuși aș vrea să îl întreb pe reprezentantul Comisiei despre ce vorbim atunci când spunem că trebuie să asistăm la o aplicare graduală și efectivă a unei interdicții care va intra în vigoare și va fi aparent aplicată de la data de 1 ianuarie. Poate că am putea să uh, detaliem această problemă. În ceea ce privește prezentarea planurilor, domnia s-a spus că lucrurile s-au dovedit uh, asta mai bine decât uh, așteptările. Mă bucur să, să aud acest lucru, însă aș dori să uh, aud pe baza planurilor pe care le-a văzut unde sunt cantonate majoritatea dificultăților și care sunt planurile care uh, nu au fost încă prezentate. pentru că trebuie să fim conștienți că toate statele membre trebuie să vină cu astfel de planuri uh, pentru, uh, uh, în timpul uh, impus, pentru că alminter nu ar exista o coerență. Președintele, mulțumesc, domnule președinte, o să fiu foarte succint. pentru că după ce uh, l-am ascultat pe reprezentantul Comisiei și pe raportor, în acest caz uh, domnul președinte al Comisiei, aș vrea să clarificăm în continuare o serie de lucruri în legătură cu care am îndoiele. Așa cum a spus-o ministrul italian, uh, în grupul nostru nu există nicio îndoială în acest sens. Reforma trebuie să fie pusă în aplicare la timp, pentru că acest lucru este necesar. Propunerea Comisiei a mers mult mai departe. Nu s-a limitat la o actualizare a regulamentului pentru a include noile obligații de debarcare. În ceea ce privește Ernesto Perasis, mesajul lui Ernesto Perasis, adică să nu încercăm să includem și altceva în măsurile de monitorizare, în afară de ceea ce este strict necesar, sunt întru totul de acord, dar Ernesto, cu tot respectul, cred că trebuie să îți aplici în primul rând ție această Uh, lecție. Ar fi trebuit să te gândești la asta atunci când ai prezentat acest regulament. Se, ai spune Consiliului că trebuie să schimbe numai ceea ce este strict necesar? Cred că mai întâi această lecție ar trebui să uh, ți-o aplici. Comisia s-a menținut la același nivel de politică pe care am uh, solicitat-o. Și dat fiind că va fi vorba de planul Consiliului, ceea ce va fi strict necesar, și a face acest lucru până la 1 ianuarie 2015, E bine, cred că sunt aspecte foarte uh, importante cu care uh, noi, de pildă, nu vom fi de acord. Izabela a vorbit despre dimensiunea ochiurilor de plasă, dar, sigur, sunt și alte obligații foarte uh, importante, greu de pus în aplicare imediat. Capturile uh, sub uh, uh, dimensiunea uh, Uh, regulamentară. Sigur, poate nu o să începem imediat cu aceste uh, aspecte. Uh, mai este mult de făcut, așteptăm cu interes propunerile președintelor și vreau să vă spun că noi la PPE vom face tot ce se poate pentru ca aceste noi dispoziții uh, să fie puse în aplicare de la 1 ianuarie. Și Vreau să-l mulțumesc, uh, să l felicit pe Peter Van Dalen, pentru că astăzi este ziua lui de naștere. Da, Peter a împlinit 25 de ani astăzi, dacă nu mă înșel, nu? Da. Dragi uh, colegi, aș vrea să îmi spun și eu punctul de vedere în calitate de raportor. Aș vrea să vă spun în primul rând că nu am stat degeaba în vara aceasta și nici mai ales colaboratorii mei nu au stat degeaba, dar și uh, eu. Am lucrat la acest raport, mai ales în august și uh, cred că nevoia de a face pași înainte a impus acest ritm. Aș vrea și eu să pun câteva întrebări, uh, dacă permiteți. Regulamentul Omnibus trebuie să aibă ca singur scop punerea în aplicare a obligației de debarcare validate de către Parlament și Consiliu. Este evident că anumite incompatibilități juridice trebuie să fie eliminate pentru ca obligația de debarcare să fie aplicabilă, așa cum am spus-o cu toții aici, începând cu 1 ianuarie 2015, așa cum o prevede și regulamentul de bază. De aceea, anumite reguli nu sunt în, care sunt în contradicție cu obligația de debarcare trebuie să fie reformulate sau neutralizate. Mă refer aici la procentul de calcul al uh, kilogramelor vii sau uh, trebuie găsite alte soluții. Se poate simplifica și mai mult uh, propunerea Comisiei, care pregătește pentru ianuarie 2015 un nou cadru de măsuri tehnice regionalizate, cum ați spus, și în acest cadru măsurile tehnice specifice trebuie să fie revizuite. Trebuie să încercăm să luăm măsuri tehnice pentru punerea în aplicare a măsurilor de debarcare. Aceasta însă deschide uh, cutia Pandorei. Mi se pare contrar obiectivului acestui regulament care trebuie să fie pragmatic și concret. Iată de ce eu cred, așa cum crede și colegul nostru Mato, că nu trebuie să se schimbe durata minimă de conservare și cred că uh, prin dat că am avut un, nu este nevoie de un vot cu apel nominal. Comisia propune să schimbe sercile și uh, dimensiunea ochiurilor, dar aceasta nu are de fapt legură, legătură cu obligația de debarcare, pentru că de fapt acestea sunt prevederi tehnice și trebuie tratate acolo. Ceea ce nu este însă legat de, de măsurile de debarcare trebuie să fie revizuit în alt cadru al PCP. Vreau să pun câteva întrebări Comisiei cu privire la modificarea regulamentului de control, de exemplu. Uh, de ce Comisia a adăugat, de exemplu, supravegherea electronică la bord. Aceasta este o chestiune de subsidiaritate. După părerea mea, statele membre sunt responsabile pentru această activitate. Pe de altă parte, de ce Comisia a adăugat specii non-pelagice la această propunere? cochilile Saint-Jacques sau alte specii nu sunt deloc afectate de către regulamentul care intră în vigoare la 1 ianuarie 2015. Non-respectarea obligației de debarcare devine un, o infracțiune gravă din 1 ianuarie 2015. Întrebarea este dacă aceasta va avea consecințe asupra profesionalilor din domeniul pescuitului și cum va fi posibilă o introducere a unui phasing in, deci a unei degradări uh, progresive, pentru ca să putem să ne adaptăm la această nouă obligație de debarcare. Și ultima întrebare, de ce, cum se asigură Comisia că dispune de cotaul, cote suficiente pentru pescuit? Mi se pare irealist să nu știm înainte și cred că unii dintre noastre cunosc profesioniști în domeniu că trebuie să știi de la început care este cantitatea permisă. Cred că propunerea comisiei ar putea să fie îmbunătățită pentru ca să se evite crearea, așa cum am mai spus-o deja, a unui piețe paralele, așa cum am mai spus-o, care ar incita la capturi involuntare. Este foarte periculos să se ajungă la o piață paralelă, trebuie măsuri care să evite această situație. Și mă interesează, bineînțeles, și calendarul acestei uh, schimbări. Te rog, Ernesto. Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc și tuturor deputaților care au intervenit. Vreau să încerc să răspund la întrebările care mi s-au pus. Mai întâi, măsurile vor fi aplicate și țărilor terțe. Domnul Eston a vorbit de Norvegia, de exemplu. Într-adevăr, aceste măsuri se aplică uh, tuturor vaselor care pescuiesc în apele comunitare și vaselor comunitare inclusiv. Aceste măsuri va trebui să, vor trebui să se aplice tuturor și vaselor străine, deci, care se află în apele noastre. Iată, acum la întrebarea domnului Dancă, nu vom putea obliga pescarii să reține la bord specii pentru care nu au cote, suntem cu toții conștienți, colegislatorii care unii dintre ei sunt chiar în sală, sunt conștienți de faptul că practica de pescuit este foarte dificilă în sensul că e greu să elimini tot ceea ce este în plasă. Nu știm acest lucru. De aceea colegislatorii au fost de acord pentru ca interdicția de, res, de respingere să fie, de aruncare să fie acompaniată de anumite instrumente flexibile care să poată să facă această reglementare folosibilă în viața reală, pentru că este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla la fiecare captură. Iată de ce există această flexibilitate. Elementele acestea sunt suficiente și numai în practică vom vedea apoi dacă se pot și aplica. Va dura însă ceva timp și va fi o practică de învățare pentru toată lumea. În legătură cu întrebarea pe care a pus-o Izabela Lövin despre poziția Consiliului, care trebuie să vedem dacă este adecvată poziției Comisiei, dacă îmi permiteți, o să spun că poziția Consiliului nu este ideală, pentru că uh, nu este de acord cu propunerea Comisiei în totalitate, dar preferăm ca la sfârșitul anului să se adopte un regulament cu această poziție a Consiliului decât nimic. Așa cred eu că trebuie să prezentăm lucrurile. Nu este ideal, dar e mai bine decât nimic. Domnul Van Dalen O să vreau să nuanțez uh, puțin ceea ce am spus față de planurile statelor membre, când am spus că suntem bucuroși de procesul de regionalizare care s-a lansat și că am primit uh, planurile de respingere din partea statelor membre. Vorbesc aici mai ales de procedură. În legătură cu detaliile, însă, anumite planuri ne plac mai mult decât altele, însă procesul de regionalizare, așa cum a fost el convenit anul trecut, uh, arată că Comisia nu poate să aleagă ceea ce îi convine și ceea ce nu îi convine în acest plan. Ori acceptăm totalitatea planului, ori nu. Sau atunci trebuie să intrăm în codecizie. Comisia este bucuroasă pentru că procedura pe care am stabilit-o de reformă um, a acestor uh, reguli prin cooperarea regională a funcționat foarte bine. În orice caz, statele membre au putut să se pună de acord și Asta este ceea ce ne entuziasmează în mod deosebit. Detaliile practice ale planurilor, după aceea, sigur că diferă, unele planuri sunt diferite de altele. Dacă avem un plan B, m-ați mai întrebat. Nu, nu avem un plan B. Dacă colegislatorii nu adoptă acest text, nu vom avea un regulament. Singurul lucru pe care îl mai putem face atunci este să facem campanii publicitare pentru a încerca să clarificăm uh, în fața pescarilor care sunt dispozițiile pe care trebuie să le adoptăm, dar aceasta va fi doar o campanie publicitară, pentru că statele membre nu vor fi capabile să um, dea amenzi celor care încalcă regulamentul. Pentru că după aceea, dacă va trebui să se ducă în fața unui judecător și să, care să constate o încălcare, sigur că după aceea ei ar fi de partea, judecătorii ar fi de partea lor. Deci, garantarea unei securități juridice nu merge neapărat mână-mână cu un plan B, dacă legislatorii nu sunt de acord. Apoi, ni s-a pus întrebarea ce înseamnă gradual. Gradual înseamnă că Uh, dispozițiile de mm, aruncare în, uh, înapoi a capturilor nu intră în vigoare în același timp. Pentru peștii pelagici intră la un anumit moment, adică pe 1 ianuarie 2015. Pentru pescuitul mixt suntem cu toții de acord și legislatorii au știut acest lucru când au adoptat această legislație. Acolo există mai multe dificultăți. Uh, am uh, prevăzut uh, din 2016 până în 2019 o punere în aplicare treptată pentru ca diferitele specii să intre și ele pe rând în sistem. Ce înseamnă treptat? Înseamnă să începem prin speciile cele mai uh, simple și după aceea să avansăm încet, încet cu speciile mai dificile din 2016 până în 2019. În legătură cu planurile care lipsesc pentru peștii pelagici. Au existat planuri pentru toate zonele în afară de Marea Neagră, nu a existat niciun plan pentru Marea Neagră care nu are nicio problemă de, re, de uh, aruncare a capturilor înapoi și de debarcare, deci nu e nevoie de diminimi sau de alte reguli care nu sunt necesare aici. Așadar, pentru celelalte mări, însă, statele membre au prezentat planuri pe care tocmai încercăm să le transformăm în acte delegate. În ceea ce privește răspunsul domnului Mato, cred că a răspuns la Este clar că propunerea Parlamentului elimină anumite puncte din uh, propunerea Comisiei, totul este însă discutabil și noțiunea a ceea ce este strict necesar poate fi discutată, dar putem să întrebăm dacă este pentru Comisie, este nevoie să dăm o nouă definiție. Oare, dacă m-ați mai întrebat dacă am dat o nouă definiție, nu, nu am propus o nouă variantă de text, pentru că aceasta nu ar face decât să întârzie procesul la comisie. Ceea ce încercăm noi să facem este ca cei doi colegislatori să lanseze cât mai repede trilogul sau comi- și comisia să încerce să fie constructivă pentru ca să ajungă cât mai repede la un acord în ceea ce privește acordul pe care l-ați, uh, întrebările pe care le-ați pus chiar dumneavoastră, domnule președinte, de ce să facem, ați făcut referire la, a zis, întrebat de ce să facem referire la măsurile electronice. Cred că este foarte simplu, pentru ca să putem avea o bază juridică și să putem să o finanțăm. Nu se pot însă finanța astfel de proiecte decât cu măsurile de ajutor din fondul de control, din măsurile de control și aceasta nu necesită la rândul lor o bază juridică. Pentru fondurile electronice nu există o bază juridică și deci obiectivul pentru de a înscrie acest capitol în regulament nu este pentru că dorim ca aceste camere de supraveghere să fie să fie obligatorii, ci pentru ca să poată să fie finanțate din fondul uh, pentru pescuit. De ce nu există specii non-pelagice? Pentru că noi încercăm să reglăm problemele de incompatibilitate nu numai pentru 2015, ci și pentru viitor, pentru momentul când vom avea noi reguli tehnice. Ceea ce facem este să anticipăm, de fapt, măsurile tehnice nu numai pentru anul care vine, ci și pentru 2016, pentru ca să nu trebuiască să repetăm acest exercițiu și anul uh, următor. În legătură cu infracțiunile, este o chestiune de coerență aici. Într-adevăr, și este foarte important să precizăm acest lucru, vom avea un nou uh, regulament financiar în care nu vom putea să nu acordăm ajutor financiar acelor recuperatori care au... nu vom mai putea acorda ajutor celor care au comis infracțiuni. Deci va exista un control din partea Comisiei în acest domeniu pentru ca să evităm, de exemplu, că în momentul în care s-a comis o infracțiune față de obligația de descărcare, acest lucru să poată să fie semnalat. Cei care nu au făcut astfel de infracțiuni, cei care au făcut infracțiuni de alt tip, mai ușor să poată să aibă în continuare acces la finanțare. E vorba aici deci de o abordare coerentă de care avem nevoie pentru a putea aplica regulamentul financiar. Știm foarte bine că este imposibil, așa cum a spus-o și alt coleg înaintea mea, să știm ce vom prinde în plasă, normal, dar este deja dificil să prevezi ceea ce se va întâmpla. Însă faptul că statele membre să lase o navă să pescuiască fără să existe cote uh, despre ceea ce va putea pescui în acele ape este din partea statelor membre de fapt doar o invitație să nu se respecte regulile. E important să avem o bună gestiune a cotelor pe plan național pentru a putea garanta că pescarii nu sunt în mod uh, individual într-o situație imposibilă și nu se poate să lăsăm pescari să iasă la pescuit fără să aibă o cote pentru că oricum vor găsi mm, resurse de pescuit și trebuie deci ca statele membre să își preia răspunderea pentru a ameliora gestiunea națională a cotelor lor și să, pentru a contribui astfel la reducerea descărcărilor pe care vrem cu toții să le eliminăm. Sper să fi răspuns la întrebare. Désolé Ernesto, pas répondu à ma question sur le marché parallèle. Nu ați răspuns la întrebarea mea despre piața paralelă, piețele paralele. După părerea mea, nu ai niciun răspuns, nu? Eh, sí, hay, es que la respuesta no es única, efectivamente. ¿Cómo no crear? Nu. Eu cred că nu există un singur răspuns, există posibilități diverse pentru a nu crea o piață paralelă. Avem controluri, dar aceasta nu este singura măsură. Apoi, mai sunt alte soluții și anume căutarea de alternative viabile pentru peștele care nu trebuie să fie comercializat pe o uh, piață paralelă. Domnul președinte știe că, de exemplu, regulamentul financiar uh, prevede așa ceva. Dacă vă amintiți la trilog, această problemă a fost discutată pe larg și s-au propus o serie de măsuri pentru ca statele membre să găsească soluții practice și pentru ca să uh, avem și soluții viabile pentru pești, pentru ca să evităm ca peștii aceștia să apară pe piața paralelă. Nu este vorba deci de o singură măsură, ci e vorba de un lanț de măsuri pe care vrem să le testăm pentru a vedea dacă vor funcționa și pentru a vedea dacă este util. Ernesto, Mulțumesc, Ernesto, nu prea mai convins, dar nu-i nimic. Vreau să vă comunic așadar calendarul care este prevăzut. Calendarul este și el constrâns de traducerile pe care le așteptăm. Toată lumea își dorește documentele în limba sa și este normal să fie așa. Deci, prezentarea și discutarea proiectului de raport pe 16 octombrie în comisie, de, în termen de depunere a amendamentelor în octombrie și uh, vot în 31 octombrie. Dacă se poate, votul în plenară ianuarie sau februarie. Vom face totul ca să fie în ianuarie, însă toate aceste lucruri se pot face rapid, dacă îmi acordați mandatul de raportor în momentul în care am votat la comisie pentru a putea începe uh, să acționăm în trilog. Dumneavoastră veți decide, oricum vom mai avea ocazia să mai discutăm, dar așa vom putea lansa cât mai repede procedura. Iată, dragi colegi, această zi a fost foarte densă, foarte intensă cu ministrul italian, cu toate aceste subiecte importante pe care le-am abordat. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Ne vedem mâine la 9 pentru coordonatori și la 10 pentru ceilalți. Et merci aux interprètes. Și mulțumesc și interpreților. Et à tous nos collaborateurs.